Chers collègues, est-ce que chacun veut bien prendre... Euh, Dragi colegi, vă rog să ocupați loc ca să ne putem relua reuniunea. Mai întâi aș dori, în numele dumneavoastră tuturor, să urez bun venit domnului Heinz Becker, care este membru titular al comisiei noastre uh, din partea PPE și care ocupă un loc vacant și vă felicităm și vă urăm bun venit. bénéficiez déjà d'un privilège parce que tout... Iată, deja este un privilegiu pentru noastră că nu toți noi sosi, nou sosiții sunt salutați cu așa o participare. La punctul 17 de ordinea de zi avem un prim schimb de opinii cu comi- din, din acest mandat, un prim schimb de opinii cu Comisia și cu partenerii sociale europeni cu privire la directiva privind timpul de lucru și punerea sa în aplicare. Uh, Avem un număr însemnat de invitați, dar uh, înțeleg că comisia care este și reprezentată aici dorește să intervină dar avem de asemenea pe raportorul nostru pentru acest text, care este raportorul din precedentul mandat, dacă cineva mai avea vreo îndoială. Dar vreau să-l întreb dacă dorește să spună un cuvânt de introducere. Nu. La comision. Așadar dau cuvântul reprezentantului comisiei, domnul Marmindo Silva. Uh, Madam Chair, um... Doamnă președinte, vă mulțumesc pentru invitația de a participa aici, la comisia dumneavoastră. De foarte mult timp nu am mai discutat această temă în această comisie și de aceea aș vrea să vă reamintesc că această directivă privind timpul de lucru se referă la Europa socială și concretizează un drept fundamental și anume să stabilească un nivel maxim de timp de lucru, se stabilește de asemenea timpul de lucru săptămânal, zilnic, timpul de odihnă, perioada de lucru noaptea, de asemenea conține o serie de derogări și de posibilități de flexibilitate care pot fi stabilite prin lege, prin, prin negocieri colective sau um, de lucrători prin acceptarea individuală a acestora. E o legislație specifică asemănătoare cu cea din domeniul transportului, însă deci doar în domeniul transportului avem o legislație specifică. În rest, uh, scopul este destul, uh, sfera de aplicare este foarte largă. După consultările din 2009, Comisia a hotărât să inițieze procedura de revizire a Directivei 88 din 2003 pentru a adapta legislația privind timpul de lucru la nevoile care decurg de pe urma unor noi modalități de lucru, unor noi locuri de muncă, o nouă alcătuire a forței de muncă, Directiva aceasta are deja 20 de ani și deci trebuia revizuită. De asemenea, vrem să se reducă nesiguranța juridică, să se clarifice regulile și să um, ne adaptăm la jurisprudență. Există și niște probleme legate de nerespectare, suprapuneri am început consultările în martie 2010 cu partenerii sociali, după care a avut loc a doua fază de consultări în decembrie anul trecut, când am cerut uh, opinia partenerilor sociali în legătură cu diferitele seturi de opțiuni pentru revizuirea directivei. Concomitent am publicat niște probe foarte concludente privind efectele acestei directive și niște documente privind uh, punerea în aplicare juridică a documentului. Deci am publicat un... Uh, am avut un... Uh, am avut două rapoarte, unul al comisiei și unul făcut de o firmă de consultanță exterior, externă, Deloitte, publicate în aceeași zi și am deci prezentat care sunt efectele acestei directive. S-a ajuns la concluzia că majoritatea lucrătorilor din Europa sunt acoperiți de niște standarde minime privind timpul de lucru. În unele țări, condițiile de protecție stabilite de legislația națională sau de convențiile colective depășesc standardele minime stabilite de legislația UE. Totuși s-au registrat, s-au detectat anumite probleme care sunt prezentate pe larg în raport. Și există anumite categorii de lucrători care încă nu sunt protejați în mod potrivit de faptul că uneori trebuie să lucreze prea mult sau în niște perioade uh, non-standard. De asemenea, jurisprudența europeană nu este implementată așa cum trebuie, mai ales în cazul serviciilor spitalice și uh, de pompieri. Am observat de asemenea o utilizare generalizată a clauzei opt-out în 16 state membre. Across all sectors 5 aplică asta în toate sectoarele economice, iar în 11 țări doar în anumite sectoare pentru a soluționa problemele legate de jurisprudența ziman Geger. De asemenea, am văzut că nu există claritate atunci când sunt interpretate sau puse în aplicare anumite reguli din directivă, cum ar fi definirea lucrătorilor sezonieri sau cazurile de contracte multiple, concediul anual plătit, combinat cu concediul de boală și alte probleme asemănătoare. Alte probleme. Am prezentat partenerilor sociali două opțiuni fundamentale pentru revizuire. Fie o revizuire centrată, țintită, pe două chestiuni nesoluționate, deși există jurisprudență, și anume număratoarea timpului de lucru în toate uh, situațiile, deci și în cadrul uh, spitalelor și a uh, centrelor de pompieri. Ideea va fi să ne concentrăm eforturile pentru a soluționa aceste probleme. Mai există o altă opțiune o revizuire cuprinzătoare. Deci, pe lângă aceste două chestiuni, vom încerca să modernizăm și să adaptăm legislația actuală. Și nu pot aici să vă spun pe, de, pe în totalitate ce am făcut. Voi uh, menționa doar anumite chestiuni, cum ar fi opt-out-ul și toate problemele care țin de monitorizare și de controlul lucrătorilor care acceptă să lucreze mai mult de 48 de ore pe medie pe săptămână. Problema lucrătorilor autonomi trebuie modernizată definiția acestora, dat fiind că uh, avem noi modalități de lucru, cum să împăcăm mai bine viața de familie cu cea profesională, de exemplu, prin posibilitatea de a avea dreptul să ceri modificarea orarului de lucru, programului de lucru. De asemenea, am vorbit despre posibilitatea de a face față noilor condiții de muncă, cum ar fi, de asemenea, durata perioade de referință pentru uh, viața laborală. De asemenea, problema contractelor multiple. Deci am avut mai multe sugestii, am analizat mai multe opțiuni și am înaintat acea evaluare partenerilor sociali. Acum, consultările cu partenerii sociali s-au încheiat pe 25 martie. Deocamdată nu avem o analiză completă a celor aproape 50 de răspunsuri pe care le-am primit. Cred că cel mai important e să spunem că partenerii sociali din cele mai multe sectoare au recunoscut ca o responsabilitate deosebită de a găsi o soluție pentru a adapta directiva privind timpul de lucru. Acești parteneri și-au exprimat voința de a începe negocierile fără să poată deocamdată să ajungă la un acord în ceea ce privește o sferă de aplicare comună pentru începutul negocierilor. În general, partenerii sociale au salutat publicarea provelor de către comisie și mulți dintre ei și-au exprimat mulțumirea față de analizele pe care le-am prezentat, deși mi s-au adus și critici în legătură cu anumite puncte din comunicarea noastră. Așadar, în momentul de față, partenerii sociali ar trebui să ajungă la un compromis pentru a începe negocierile. Dacă ajung la o înțelegere privind sfera de aplicare, probabil că ne vor face o comunicare oficială, printr-o declarație oficială și astfel se va declanșa perioada de 9 luni de negocieri. Dacă partenerii sociali ajung la o înțelegere după încheierea negocierilor, probabil vor propune comisiei să prezinte acordul pentru o decizie a Consiliului. Deci și va fi o directivă conform articolului 155 din tratat. Parlamentul va fi ținut la curent, însă nu va juca un rol uh, oficial în acest proces legislativ. Deci iată starea actuală a lucrurilor și aceasta este abordarea pe care o avem noi pentru a revizui această directivă. Vă mulțumim, domnule director. Acum ajungem la partenerii sociali. Mi s-a sugerat să interveniți în ordinea următoare. Doamna Rebecca Smith, în numele Business Europe de pas suivre le... Vă rugăm să nu faceți ca reprezentatul comisiei și să încercați să fiți mai subcintă. 5-7 minute, să zicem. Thank you, Chair, and I'd like to thank the committee. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc în numele Business Europe pentru oportunitatea de a ne prezenta opiniile pe acest subiect extrem de important. În primul rând, aș dori să menționez că în cadrul Business Uh, Europe, suntem pe punctul de a discuta acest subiect pe plan intern, cum cred că se întâmplă și în alte locuri. Aș dori totuși să vă ofer câteva indicații preliminare în ceea ce privește modul în care privim noi problema. Vă rog să vă dați seama că aici ne aflăm într-un cadru general. Suntem la începutul acestui proces raportorii și responsabilii de la grupurile politice au crezut că tocmai momentul în care vom relansa consultările privind abordarea la acest dosar, deci vom avea o dezbatere deschisă, transparentă, în legătură cu diferitele abordări posibile și în legătură cu modul în care putem relansa dosarul. Deci noi am vrea să vă rugăm să ne spuneți ce se întâmplă în interiorul organizației dumneavoastră, despre ce discutați acolo. Deci asta vrem să știm noi. Nici o problemă, asta și intenționam să fac. Vreau să vă spun cum se desfășoară discuțiile la ora actuală. În primul rând, o să trec direct la Conținut. Ce părere avem noi despre conținutul directivei și cum ar trebui revizuită directiva? Considerăm că directiva ar trebui să fie revizuită în măsura în care se, reanalizează, se reanalizează jurisprudența. Asta în ceea ce privește uh, timpul de lucru și concediul uh, anual și medical. În al doilea rând, după cum a spus deja Comisia, aș dori să Vin cu o clarificare. Directorul nostru a decis să recomande conferinței președinților să recurgă la negocieri pe cele două subiecte menționate anterior la instituțiile europene. De ce credem că trebuie să intervine la nivelul conținutului? Noi considerăm că uh, tot ceea ce ține de concediu anual, medical și altele trebuie să fie tratate în materie de urgență. De asemenea, trebuie să ținem cont și de modul în care trebuie adaptat uh, timpul de lucru de gardă. Pentru că altfel statele membre ar putea să se confrunte cu probleme pe viitor. Este important să menționăm faptul că timpul de gardă nu este doar un, o problemă pentru sectorul uh, public de sănătate, ci și sectorul privat este marcat de, acest, uh, uh, de această problemă, de aceea vrem să găsim o soluție. Aici este vizat și sectorul TIC, sectorul de securitate, sectorul chimic și așa mai departe. De asemenea, în ceea ce privește concediul anual plătit, s-a ajuns la probleme din cauza acesteia, din cauza că se vine în contradicție cu legislația națională pe, pe, în anumite locuri. Jurisprudența poate să coste foarte mult uneori, de exemplu, dacă trebuie să se uh, consideră tot timpul de gardă ca timp de lucru, atunci evident că numărul maxim de ore pe săptămână se aj- uh, atinge mult mai repede și este nevoie de mai mult personal în timp. În ceea ce privește concediul anual plătit, um, acesta trebuie tratat și uh, prin prisma costurilor ce uh, survin în momentul în care un angajat trebuie să stea mai mult timp acasă din cauza bolii. Aceasta este o problemă pentru întreprinderi, după cum a reșit și din studiul de impact. Considerăm, de aceea, considerăm astfel că acțiunile pe aceste subiecte, partenerii sociali vor putea soluționa probleme nu doar pentru, angajat, pentru angajatori, cât și pentru angajați. Sunt subiecte extrem de importante pentru lucrătorii din cadrul companiilor. În ceea ce privește conținutul, noi uh, considerăm că, după cum s-a spus deja, 16 state membre utilizează opt-out-ul. Și după cum a menționat uh, Comisia uh, în documentul al doilea privind negocierile, nu trebuie să uh, impunem statelor să nu apeleze la opt-out. Este un element de flexibilitate pentru întreprinderi. Asta pentru a face față fluctuațiilor de cerere și să ofere servicii în momentul în care este nevoie. Și de asemenea oferă companiilor uh, posibilitatea de a lucra la diferite proiecte în uh, perioade mai grele. De ce dorim această procedură? Considerăm că dacă ne axăm pe aceste două elemente cheie, timpul de gardă și concediul anual plătit, uh, vom avea o abordare realistă și vom evita o revizuire lipsită de succes. Dorim o, să avem o abordare pragmatică aici. Noi nu credem că dacă vom avea o abordare mai amplă, vom ajunge la o soluție fiabilă. Spun asta din cauza faptului că pozițiile statelor membre diferă și există diferențe de opinie la nivelul instituțiilor europene și la nivelul partenerilor sociali. Noi considerăm că ar trebui să ne axăm pe aceste aspecte care ne oferă o șansă realistă și fezabilă de succes. Tocmai de aceea este cel mai bine să ne limităm doar la cele două subiecte menționate anterior. Ajung și la concluzie și spun că, sigur, au fost uh, subliniate foarte multe probleme ample în primele negocieri. Considerăm însă că nu toate ar trebui să facă obiectul revizuirii unei directive. Cred că este mai bine să lăsăm la latitudinea companiilor și partenerilor sociali să găsească soluții la nivel național. Consider că este important să nu neglijăm faptul că foarte multe aranjamente au fost deja făcute pentru a implementa directiva uh, acolo unde este nevoie. Este important să uh, evităm uh, noi uh, probleme care ar putea să limiteze domeniul de aplicare al acestei directive. Trebuie să găsim uh, soluții care să vină în beneficiul tuturor părților vizate. Este un aspect foarte important pentru toți partenerii sociali. Doresc de asemenea să spun și de aceea vreau să spun că este important să ne axăm doar pe cele două subiecte care trebuie tratate la nivel european, concediul anual plătit și timpul de gardă. Mulțumesc și acum din partea Confederației Europene a Sindicatelor. Are cuvântul doamna Vipke. Thank you very much. Mulțumesc și mulțumesc și pentru că ne-ați invitat la această audiere. Uh, if we speak about the working time directive, uh, we could... Vorbind despre directiva privind timpul de lucru, am putea să ne referim și la faptul că lucrurile se repetă și nu vă va surprinde dacă vă voi spune că, desigur, uh, Confederația noastră și-a construit foarte atent poziția în ultimii 10 ani privind această directivă și nu este nicio schimbare, de fapt, în legătură cu solicitările noastre. Deci sunt convinsă că nu vă vor surprinde spusele mele. Cred că e important întotdeauna să spunem că e vorba de o directivă care depășește uh, domeniul siguranței și se bazează pe o gamă largă de standarde internaționale. Trebuie să ținem cont de acest lucru și de aceste standarde. Apoi, uh, noi credem că la cea de doua consultare uh, problemele și îngrijorările sindicatelor nu au fost luate în considerare destul de comisie, care nu și-a respectat obligația de a ține cont de informațiile obținute în urma evaluării de impact. Deja am auzit de la comisie că există două propuneri pe masa de lucru, uh, o revizuire a timpului de gardă și, sau o, o revizuire exhaustivă noi vrem o revizuire exhaustivă, generală a directivei. Cele mai îngrijorătoare propunere ale Comisiei din punctul nostru de vedere, după cum vă puteți închipui, e menținerea dreptului de opt-out, extinderea perioadei de referență și numărătoarea, numărarea timpului, orelor de gardă. Uh, în ce privește opt out Comisia ne spune în comunicare că multe state membre care acum au recurs, la opt, au recurs deja la opt-out și uh, numărul acestora este în creștere. Comisia uh, crede că soluția în a, uh, reduce, e, stă în reducerea nevoii de a, opt, uh, de a recurge la opt-out. În evaluarea de impact se spune clar că extensia de, uh, lucru, timpului de lucru Uh, sporește riscurile pentru lucrători, fie că e vorba de uh, timp voluntar de lucru sau nu. Este și o recomandare că o 40 de ore pe săptămână ar fi uh, suficient în ce privește cerințele de protecție a muncii și o viață sănătoasă. Sigur că noi dorim să se pună capăt acestui opt-out. În ce privește perioada de referință, Comisia, de fapt, extinde această perioadă în această comunicare despre care vorbim, spunând că acum există posibilitatea uh, unei perioade de referință mai lungă de 12 luni, cu acordul partenerilor social și până la 12 luni, până la 12 luni prin uh, legiferare după simpla consultare cu partenerii sociali. Eu cred că noi credem că nu este o garanție suficientă pentru lucrători. Dacă vorbim de mai mult de, de o perioadă de referință mai mare de patru luni, asta trebuie să se negocieze. Și noi, în practică, întrebăm în continuare în care sectoare uh, e nevoie, într-adevăr, de perioade de referință mai lungi. Și încă nu ni s-a răspuns. În ce privește timpul de gardă, Aici avem măcar uh, o, o, o concesie din partea comisiei care ne spune că acesta trebuie să fie considerat ca fiind timp de lucru, după cum am aflat din jurisprudența Curții Europene de Justiție, dar după aceea vine și problema. E vor o numărătoare diferită. Și noi, din nou, spunem, acest lucru nu este acceptabil. Uh, întreg timpul de gardă trebuie să fie uh, numărat ca fiind timp de lucru. Astfel, ne-am aliniat jurisprudenței uh, Curții Europene de Justiție. Unele din propunerile Comisiei considerăm noi că sunt pași în direcția corectă, dar sigur că mai e nevoie de îmbunătățiri. Asta în ce privește la odihna compensatorie, o, echilibru dintre uh, odihnă și muncă și contracte multiple. Dacă uh, vorbim de uh, tipul de odihnă compensatorie, aici Comisia nici măcar nu are o propunere. Evaluarea de impact spune că perioada de odihnă nu ar trebui amânată, ci luată cât de curând posibil. Și aici noi suntem de acord. Pentru noi perioada asta de odihnă compensatorie este uh, fundamentală. Apoi, echilibru între muncă și uh, odihnă. Uh, nu e reflectată niciun aspect legat de gen în propunere, și noi credem că uh, lucrătorii au dreptul să ceară modificări în orarul de lucru, de muncă. Și sigur că uh, Parlamentul European deja a făcut propunerea aceasta și contăm în continuare pe dumneavoastră ca să ne susțineți aici și nu numai aici. Și vorbim despre propunerea Comisiei după, uh, în cea de-a doua consultare, nu vedem vreo schimbare politică, din păcate, după atâția ani de zile și nu vedem vreo propunere nouă care să însemne un progres pentru lucrătorii din Europa. De aceea am decis, și asta este lucrul uh, nou în legătură cu poziția noastră la a doua consultare, am decis ca negocierile cu partenerii sociali să fie luate în considerare. De aceea noi avem o atitudine deschisă acum față de negocieri, însă, sigur, cu următoarele obiective. Dorim, după cum am spus, o revizuire generală a directivei privind timpul de lucru, de muncă. Vrem să vedem uh, că se va renunța la uh, dreptul, la dreptul de opt-out individual în viitor. Vrem să menținem status quo în ce privește perioada de referință și vrem să se asigure că se va respecta jurisprudența Curții Europene de Justiție în ce privește timpul de gardă și odihna compensatorie. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc și acum dăm cuvântul Uniunii Europene a Artizanilor și a uh, IMM-urilor. A, Paulinski. Thank you, Madam Chair, and thank you. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitație. The uh, important topic. Da, ne aflăm aici pentru a discuta această temă atât de importantă a timpului de lucru. E un act legislativ foarte important, mai ales pentru IMM-uri, pentru competitivitatea lor și pentru a le conferi mai multă flexibilitate. Pentru competitivitate, bineînțeles. Acum, ceea ce privește conținutul acestor discuții. Da, e important să propuneți negocieri, deoarece e un subiect care trebuie dezbătut de partenerii sociali și de aceea am hotărât să ne asumăm răspunderea în ceea ce vrește viitoarea revizirea directivei. Deoarece, dat fiind că legislația e complexă, deci nu vrem ca prin această nouă directivă să complicăm și mai mult lucrurile în ceea ce privește timpul de lucru. Vrem niște soluții care să fie un model în ceea ce privește uh, soluționarea problemelor, uh, reducerea birocrației și a poverii inutile asupra IMM-urilor. În propunerea noastră de negociere începem de la trei elemente principale. În primul rând, prioritatea urgentă de a face față jurisprudenței Curții Europene de Justiție și nesiguranței juridice care acum există în rândul întreprinderilor, mai ales în ceea ce privește uh, timpul de gardă și o digna compensatorie. Și în al doilea rând, în ceea ce este concediul anual plătit și cel medical, deoarece acestea au legătură directă cu jurisprudența curții. Acum, vă propun oarecum un mix între cele două abordări și e vorba de flexibilitate și perioada de referință. Noi credem că nu toate companiile sunt pe picior de egalitate. Nu există un tratament egal între companiile acoperite de convenții colective și celelalte mai mici care nu sunt acoperite de astfel de convenții, deoarece acestea din urmă nu au acces la o perioadă de referință de 12 luni. Și în prezent, mai ales în urma crizei, vedem cât de important e să analizăm timpul de lucru și de aceea credem că micile întreprinderi ar trebui să aibă acces la această perioadă de referință de 12 luni. Acum, în ceea ce privește clauza de opt-out. Credem că trebuie menținută posibilitatea de a folosi opt-out-ul. Însă dacă am avea un acces mai bun la o perioadă de referință mai lungă, în mod automat asta ar elimina utilizarea acestei posibilități de opt-out. Și așa s-ar ajunge la un echilibru. De ce am ales această opțiune? Așa cum spunea colega noastră de la Business Europe, dar ce vrem să avem posibilitatea de a ajunge la un acord cu sindicatele dacă vom găsi un numitor comun și de aceea vroiam să dăm dovadă de realism, de pragmatism și să facem față problemelor urgente în ceea ce privește această revizuire atât de uh, cuprinzătoare. Vă mulțumesc! Acum pentru Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice, domnul Richard Pu. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație. Aș dori să spun în introducere că poziția noastră uh, reflectă ceea ce s-a spus uh, deja, nu aș dori să repet nimic. Doresc să mă refer la câteva puncturi, la câteva puncte, mă scuzați, specifice. Uniunea Sindicatelor se îngrijorează uh, față de opțiunea individuală de opt-out de la legislație. Și cred că nu există aici uh, o situație uniformă la nivel european. Una din marile probleme în ceea ce privește proasta implementarea directivei în cauză este aceea că autoritățile publice și angajatorii nu au reușit să uh, monitorizeze opt-out-ul și dimensiunea acestora. Dacă am ști astăzi în ce măsură se recurge la opt-out, atunci am putea să discutăm mai bine pe acest subiect. Însă nu avem date statistice concrete și de aceea se arată foarte clar că implementarea legislației a eșuat. Eu cred că în, comisia, în comunicarea comisiei se promite că pe viitor va exista o mai bună monitorizare și că va rămâne opt-out-ul. Însă eu cred că acest lucru vine în contradicția unei mai bune reglementări. Nu mă surprinde faptul că micii angajatori vor, se vor bucura de această situație și vor apela la opt-out, la fel de des. Dacă am avea o idee cum este utilizat opt-out-ul, când, în ce măsură, în ce sector, uh, și dacă am uh, ști dacă indivizii sunt liberi sau nu să semneze optatul, atunci mie mi se pare că uh, am avea o birocrație mult mai crescută. În ceea ce este timpul de gardă, eu cred că um, sindicatele se tem că acum, primind drepturi de la Curtea Europeană de Justiție, uh, vor uh, fi în pozit, măsură, vor, vor fi nevoiți să respingă orice alte măsuri pentru ca drepturile să nu le fie îngrădite. Deocamdată nu suntem convinși de faptul că lucrurile s-au schimbat atât de tare încât să fie nevoie de o modificare fermă a directivei. Haideți să analizăm uh, uh, necesitatea celor 24 de ore în uh, domeniul serviciilor publice. Dacă analizăm situația din domeniul agriculturii, din domeniul uh, producerii, uh, din domeniul producției, lanțurilor de producție, vom vedea că toate aceste lucruri au existat dinainte de directivă. Deci directiva trebuie să dea dovadă de flexibilitate pentru a acoperi toate aceste zone și deocamdată nu, nu ne este foarte în clar ce se dorește de la comisie și ce, se, ce s-a schimbat atât de mult în abordare. În domeniul serviciilor publice, în ceea ce privește timpul de gardă și timpul de lucru, vedem că acum lumea se axează pe o abordare care dorește să ofere, confere un echilibru vieții laborale. Există o criză în sectorul serviciilor publice, mai ales în sectorul de sănătate. Există perioade foarte lungi de lucru, de gardă și tocmai de aceea Dacă problemele acestea persistă cu opt-out și dacă sunt mușamalizate, atunci se creează ideea că este nevoie de o abordare moderată. În ceea ce privește mediul spitalicesc, timpul de lucru va fi extrem de important uh, aici. Va fi un domeniu extrem de important. Este important ca partenerii sociali din aceste sectoare să analizeze problemele și să încerce să le soluționeze. Referitor la studiul de impact și la raportul de Lloyds, considerăm că nu s-au oferit suficiente dovezi pentru a sprijini cazul comisiei. Se oferă doar sprijin uh, argumentelor uniunilor sindicale în ceea ce privește restricții privind timpul de lucru, mai ales privitor la uh, securitatea și sănătatea la locul de muncă, securitatea pacienților și uh, echilibrul vieții laborale. Trebuie să analizăm uh, ce este realist și ce nu. Analizând situația de opt-out, vedem că se ajunge la opt-out în țările uh, Uh, în care există probleme cu sectorul serviciilor publice, sectorul de sănătate. Și dacă reușim să soluționăm problema timpului de gardă, dacă vom avea un răspuns inovator la această problemă, atunci se va înlătura problema opt-out-ului. Deocamdată opt-out-ul uh, rămâne o problemă și cred că pe termen lung ar trebui să fie abolit. Mulțumesc! Centru. Mulțumesc acum din partea Centrului European pentru uh, întreprinderi cu participație publică și întreprinderilor cu interes economic general, domnul Andreas Persson. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitație și pentru că îmi dați ocazia să vorbesc uh, astăzi aici. În intervenția mea vă voi face o prezentare a principalelor puncte uh, a răspunsului nostru la consultările din primul, prima și a doua etapă și vă voi spune ce se întâmplă cu revizuirea acestei directive din punctul nostru de vedere. E clar că uh, piața muncii a trecut prin schimbări structurale în ultimii 20 de ani de la adoptarea primei directive pentru angajatorii publici care furnizează servicii, însă cerințele au rămas aceleași, practic. În același timp, așteptările cetățenilor în ce privește calitatea și flexibilitatea serviciilor de care beneficiază au sporit, însă uh, sigur, angajatorii se bazează pe forță de muncă pentru aceste servicii. Asta se întâmplă în sectorul de sănătate, dar și alte sectoare, cum ar fi îngrijiri sociale, servicii de urgență, energie, apă și așa departe. Noi considerăm că orice revizuire viitoare a timpului de lucru trebuie să aibă abordare echilibrată între uh, sănătate, flexibilitate, atât pentru angajați cât și angajator, să aibă un impact pozitiv la accesul de servicii publice de calitate. E clar că problema timpului de gardă uh, preocupă pe uh, angajatorii publici. După cum am spus, la consultările publice, Uh, serviciile publice trebuie să orientate spre public care trebuie să aibă acces la servicii cum ar fi uh, îngrijiri de sănătate, sociale, educație, transport, uh, tot timpul. Deci trebuie să uh, echilibrăm uh, cererea publicului și oferta din partea angajatorilor publici. Noi credem că directiva uh, trebuie să răspundă mai mult la nevoile angajatorilor publici din această perspectivă e important să spunem că noi salutăm că se concentrează direct, eh, Comisia Europeană pe angajatorii publici în, sta, în stadiul consultărilor și în documentele însoțitoare. În ce privește revizuirea actuală a directivei, eh, după consultările din a doua fază, noi sperăm să începem negocierile eh, privind revizuirea directivei și deja în răspunsul nostru la uh, consultarea din prima fază, am spus că e posibil să, venim, să avem o soluție negociată la, uh, toate, în toate sectoarele și am spus că noi considerăm că directiva privitoare la timpul de lucru e o problemă care privește toată piața muncii și nu doar sectoare specifice ale acesteia. Uh, în ce privește domeniul, de, de domeniul, sfera negocierilor, noi am spus în răspunsul nostru că o nouă directivă trebuie să rezolve problema timpului de gardă și uh, al dihnei compensatorii, dar mai sunt și alte probleme care trebuie rezolvate. Și am subliniat că uh, partenerii sociali trebuie să uh, decidă la ce se vor referi negocierile. Acum discut, avem discuții interne în legătură cu următoarele măsuri pe care să le luăm și sperăm să începem uh, cât de curând negocierile uh, uh, pentru etapa următoare. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Merci beaucoup, merci à chacun des, des intervenants. Mulțumesc uh, tuturor și mă grăbesc să dau cuvântul raportorului nostru. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a <clears throat> nuestros... Mulțumesc, domnule președintele. Mulțumesc și invitațiilor noștri pentru faptul că au încercat să ne lămurească în ce stadiu ne aflăm în acest proces și acum când începe cea de-a doua fază. Cred că e foarte important să îi asigur că Parlamentul European respectă foarte mult procedura consfințită în tratat, deci noi nu vom uh, interveni în acest proces și cred că majoritatea colegilor cred că dacă se va ajunge la un moment dat într-o zi la o soluție consensuală între toți partenerii, astfel vom soluționa o problemă spinoasă. Însă pentru asta e important ca pozițiile pe care le-am auzit astăzi aici să fie mai nuanțate, deoarece se pare că mulți dintre cei care au vorbit nu par să țină cont decât de propria perspectivă. Și fiind un subiect atât de important, trebuie să avem o deschidere mai mare. Doamnă președinte, eu cred că am văzut deja câteva greșeli pe care ar trebui să încercăm să le evităm. Pe mine mă îngrijorează faptul că abordăm această directivă fără să ne dăm seama că ne aflăm într-un cadru care ne constrânge pe, toți și anu- pe toți, și anume Tratatul Uniunii Europene, angajamentele Uniunii Europene și așteptările pe care le avem de la directivă, al cărei obiectiv nu a fost reamintit nici de comisie, nici de cei care au intervenit. Deci obiectivul acestei directive este sănătatea și siguranța lucrătorilor. Acesta este principalul obiectiv al directivei. Și în aceste clipe istorice, bineînțeles, vom, vom avea și alte dezbateri importante despre energia nucleară. Însă, acea, dacă vom avea o directivă care vorbește despre siguranța în centrale nucleare, da, vom discuta despre asta și în alte domenii, în alte politici vom vorbi dacă trebuie să promovăm sau nu energia nucleară. Și va trebui să găsim niște căi legitime pentru a maximiza, maximaliza beneficiile, pentru uh, a funcționa mai bine. Însă nu despre asta e vorba în această directivă. În directivă e vorba de sănătate și siguranța lucrătorilor. Deci despre asta trebuie să vorbim. Deci nu cred că ar trebui să începem să ne stabilim niște obiective care, deși există, sunt secundare sau complementare, însă nu înlocuiesc obiectivul principal și anume sănătatea și siguranța lucrătorilor. Parlamentul European ține foarte mult și la un anumit uh, element istoric deci nu putem să uităm că Uniunea Europeană există. Iar această directivă privind timpul de lucru a fost deja discutată și în justiție. Și s-a văzut foarte clar că există hotărâri judecătorești și s-a văzut clar că nu putem lăsa lucrurile pe seama statelor membre. Avem nevoie de un cadru legislativ pentru toți cetățenii europeni pentru toți lucrătorii care sunt acoperiți de Carta Drepturilor Fundamentale și nu e posibil ca unele țări să aibă niște standarde de sănătate și siguranță inferioare. Deci de aceea e nevoie de niște standarde europene și de aceea orice încercare de a nu avea legislație în acest domeniu sau de a avea derogări la nivel național de la această legislație sau să avem o legislație slăbită prin tot felul de instrumente, deci orice astfel de încercare e sortită eșecului. cel cine ne va, cine ne va, ne va corecta și ne va arăta care e calea cea bună? Curtea de Justiție Europeană. Și să nu uităm că statele membre s-au angajat la acest lucru. Deci când au semnat tratatele de aderare, știau că aderă și la o comunitate de valori, uh, știau că există achiul comunitar, că există obligații față de lucrători, că există niște standarde minime și că asta nu e doar o piață comună, ci e și o comunitate politică cu niște instanțe comunitare de care nu putem uita niciodată. Și acum, ca să închei, vreau să vă spun că cu toții suntem obligați să respectăm ceea ce ne impune tratatul de la Lisabona, Carta Drepturilor Fundamentale, dar și tratatele internaționale de care avem atât de mare nevoie pentru a propovădui și în alte părți ale lumii valorile noastre. Și pentru că nu mi-a plăcut deloc ce am auzit aici. Deci s-a spus că jurisprudența Curții Europene reprezintă o problemă. E, problema e că unii nu respectă legea. Însă eu nu înțeleg cum se face că cei de la Comisia Europeană, gardianul tratatului, deci din 2003, ei nu au revizuit această directivă, nu au făcut nimic pentru a aduce în fața Curții Europene de Justiție statele membre care încalcă legea. Și există acum în continuare lucrători care nu sunt protejați. Există țări în care lucrătorii au fost obligați să semneze un opt-out individual. De asemenea, am auzit că în multe țări nu se aplică, nu se pune în aplicare jurisprudența. Și eu întreb comisia, de ce aceste țări membre nu sunt deja pe banca acuzaților la Curtea Europeană de Justiție? Comisia Europeană trebuie să ducă aceste țări în fața curții de justiție, aceste țări care nu își respectă obligațiile. Și ani de zile am tot auzit cum comisarii și responsabilii ne spuneau că au loc negocieri, că la un moment dat uh, nu ajungeau în fața curții de justiție, deoarece erau la ultima etapă a negocierilor și tot așa. Deci din 2003 încoace tot auzim aceste discursuri. Au trecut 8 ani de atunci și legislația comunitară nu este respectată și nimeni nu își respectă obligațiile și nu face ceea ce trebuie să facă pentru a respecta legea. Și acum ultimul comentariu, doamnă președinte. Ca să fiu și optimist și să mă gândesc că voința noastră ar trebui să fie marcată de optimism și nu de pesimism. Eu M-am bucurat să aud ce au spus reprezentanții organizației de IMM-uri. Eu cred că există o marjă importantă pentru a ajunge la o soluție rezonabilă în toate conflictele. În această după-amiază am auzit prima oară aici despre faptul că întreprinderea au nevoie de flexibilitate, însă că există mai multe căi pentru a avea această flexibilitate, nu doar opt-out-ul. Da, asta e un, acesta e un element foarte important pentru aceste întrebări, care anual trebuie să se, gândi, să se gândească cum fac față uh, la nevoile de pe piață. Și aici e clar că nu are cum să intervină nicio ideologie, deoarece avem Carta Drepturilor Fundamentale, unde se spune că avem uh, o perioadă maximă de lucru. Deci nu putem să uh, flexibilizăm acum și ziua de lucru. Sunt sigur că Parlamentul va găsi o soluție. Deci noi vă sugerăm și sperăm să găsim o soluție fără să recurgem la niște poziții ideologice și să soluționăm problema întreprinderilor, deoarece problema întreprinderilor este lipsa de flexibilitate și nu normele. Și acum, în ceea ce privește gestionarea programului de lucru și timpul de gardă. Eu cred că aici putem soluționa problemele fără să punem uh, la îndoială soluțiile Curții Europene de Justiție. E clar, timpul de gardă e timp de lucru, însă e clar că putem gestiona altfel lucrurile, însă trebuie să le permitem uh, partenerilor sociali să se intervină. Eventual, la nivel sectorial, există sectoare care au mai mari dificultăți, însă nu trebuie să uh, vă gândiți neapărat la derogare. Deoarece astfel am creat probleme în loc să le rezolvăm. Și acum chiar că închei, doamnă președinte, eu cred că ar fi inutil să încercăm să soluționăm o problemă întorcându-ne în timp, când UE nici nu exista și nici nu avea Carta Drepturilor Fundamentale, sau să ne întoarcem cu un secol înainte ca Organizația Internațională a Muncii să fie avut uh, linii directoare sau să ne toarcem pe vremurile când nu existau nici sindicate sau organizațiile de lucrători sau pe vremurile când nu existau soluții pentru aceste conflicte. Deci nu ne putem toarce pe vremurile când doar uh, o singură parte făcea legea pentru toată lumea. Merci, monsieur le rapporteur. Um... Vă mulțumesc. Cu siguranță nu îl rog pe următorul uh, invitat să vorbească la fel de mult ca și dumneavoastră. Deci, doamnă Schröter, vă dau cuvântul. Doamnă Schröter. Ja, ich verstehe das natürlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Bericht. Da, înțeleg foarte bine care este problema și înțeleg și pe domnul raportor cu intervenția sa foarte plină de emoție, fiindcă ceea ce uh, a spus el acum reprezintă o provocare pentru Parlament și pentru Comisia aceasta. Totul este foarte emoțional, încărcătura emoțională este foarte mare și înțeleg reacția domnului Sercas. Nici măcar o dată, o singură dată, Comisia nu a menționat în intervenția sa uh, protecția sănătății la locuri de muncă. Nu a menționat nici măcar o dată care este situația și decizia de la Parlament. Parlamentul și-a asumat deja o poziție și cu acea poziție a ieșuat la negocieri, dar cert este că Parlamentul și-a adoptat o poziție și în acea poziție se face referire la temeiul juridic al acestei directive. Comisia ne-a oferit și o declarație în scris cu privire la ceea ce se întâmplă aici și mie mi se pare că la comisie oamenii cred că dacă mulți oameni trec pe roșu, atunci putem pur și simplu să oprim semaforul și pietonii n-au decât să fie loviți de mașini. Mi se pare că asta este acum poziția asumată de comisie. Vreau să știu cine este acum protejat de această directivă. Este protejat un lucrător pentru ca acesta să nu sufere uh, la locul de muncă și să nu îi fie afectată sănătatea. Tocmai de aceea este, sunt menționați pompierii, uh, sunt menționați cei din um, domeniul de sănă, din um, uh, serviciile de sănătate. Avem nevoie așadar de un cadru care să poată fi utilizat în termeni ampli și cu opt out avem aici exact punctul central al uh, acestei directive și prin opt-out este anihilată această directivă. Nu trebuie acum să punem sub semnul întrebării uh, conținutul acestei directive și caracterul uh, protecționist al acesteia. Nu, trebuie în primul rând să ne gândim cum anume putem să menținem caracterul acesta de protecție și cum putem să îl transformăm în așa fel încât să rămână posibil. Caracterul acesta protecționist reprezintă subiectul principal aici. Am spus că dacă există oameni care lucrează 30 de ore, așa cum se întâmplă în uh, spitale, spre exemplu, sau uh, uh dacă este, este ca și cum mai avea la locul de muncă persoane în stare de ebrietate. Nu ne permitem acest lucru. Uh, este foarte clar că avem nevoie de o soluție. Trebuie să vedem cum anume putem să închidem portița cu opt-out. A fost o soluție de tranziție, însă a trecut foarte mult timp și este scandalos faptul că în continuare opt-out-ul există. Mulțumesc! Si, monsieur... Uh, Mulțumesc! Acum domnul Ceabă, ori și după aia domnul Thomas Mann. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. Eu nu cred că am devenit din care afară de optimist ascultând cele ce se spune aici, ba din potriva am devenit chiar mai sceptic, deși deja eram destul de sceptic. Rezumatul acestui inventar al conflictelor de interes, conflictelor chiar de valori, l-am mai auzit, am mai avut ocazia să-l aud de multe ori. N-am auzit uh, mul- multe noutăți azi și nu știu de ce, asta, de ce această tentativă ar avea mai multe sorți de izbândă decât cele dinainte, uh, decât pentru că poate se dorește să se facă niște declarații foarte spectaculoase, foarte umaniste. Reprezentanta Business Europe totuși a avut o atitudine destul de constructivă, spunând că cel puțin trebuie să încercăm să identificăm punctele unde se pot face compromisuri și uh, unde se poate progresa și că trebuie să ne concentrăm pe aceste puncte esențiale și dacă facem asta, vom putea să ne continuăm activitatea. Dar, dacă vorbim de aceste probleme, eu cred că trebuie să intrăm și în detaliu. Știm că există interese în joc, interese divergente, desigur, că pe de o parte e vorba de competen- competențele europene, pe de altă parte competențele naționale, lucrurile nu sunt foarte clare, uh, pentru a ieși din impas, vom avea nevoie de uh, reglementarea mult mai detaliată a anumitor categorii, cum ar fi lucrătorii autonomi sau cei uh, fictivi autonom, timpul de gardă, activ și pasiv, uh, concediu plătit, uh, concediu de boală. Iată că aici termenii nu sunt bine definiți. Definițiile la nivelul legislației europene sunt chiar contradictorii. E vorba aici de un pachet pentru care ar trebui făcute studii comparative, ar trebui să ne perfecționăm cunoștințele ca să știm exact ce misiune ne revine nouă și revine fiecare. Problema lucrătorului independenți, iată, apare uh, de multe ori. E vorba de mm, niște lucrători care au un statut echivalent cu cel al salariaților sau care uh, desfășoară aceeași muncă. Uh, dar care în mod formal sunt uh, independenți, deși ei în activitatea lor profesională acționează în urma unor, uh, adică respectă niște instrucțiuni. N-am uh, reușit să dăm orientări clare în regulamentul uh, privitor la aceste persoane și este o problemă, de exemplu, care trebuie rezolvată. Sau cum se contabilizează timpul de gardă, Iată, tot atâtea probleme care nu, încă nu uh, s-au bucurat de o rezolvare. Din păcate, adesea, oamenilor le e mult mai comun să evite uh, orice rezolvare. M-aș mai referi aici la un subiect unde nu, din nou nu văd nicio, nimic nou. Uniunea Europeană din nou s-a angajat pe această cale a flexii securității pentru piață a muncii mai flexibilă. Am organizat o dezbatere pe strategia 2020. Ne-am spus că vom încerca să fim mai competitivi, deci mai flexibili, dar nu s-a spus niciodată ce implică acest lucru. Nu e o, nicio coincidență dacă 16 state au făcut apel la opt-out și uh, alte state membre găsesc alte soluții ca să eludeze uh, legislația, practic. Da, dau dovadă de multă creativitate. Eu cred că se pot găsi și au fost găsite în diverse state membre forme de organizare a muncii uh, mult mai flexibile. Uh, dar aici uh, intră în joc cu o decizie, deci trebuie să participăm și noi la eforturile astea. Dacă 16 state membre adoptă o poziție diferită de a noastră, eu nu văd cum vom putea ajunge vreodată la un rezultat satisfăcător. Eu cred că n-am făcut destule uh, concesii atunci când a trebuit am ajuns la compromisuri dureroase, desigur, pentru fiecare dintre noi, însă eu cred că nu mai putem uh, uh, avansa pe calea aceasta concesiilor și iată astăzi, după cele ascultate astăzi, eu nu știu într-adevăr cum vom putea obține niște rezultate satisfăcătoare. În concluzie, spune că cea mai bună soluție ar fi să încurajăm statele membre și pe noi înșine să Mm, avem orientări clare pentru domeniile care încă nu sunt reglementate și pe care le-am menționat, unde ar fi nevoie de o clarificare în legătură cu organizarea timpului de lucru, sănătatea și securitatea lucrătorilor și ar trebui să identificăm domeniile unde avem șansa să uh, ajungem la un acord pentru că E absolut uh, redundant uh, și ridicol să mai organizăm noi sărbători și fo- focuri de artificii care n-ar însemna decât un eșec spectaculos până la urmă, pentru că nici măcar condițiile minime nu ar fi reunite, întrunite, pentru ca noi să obținem rezultate concrete. E bine să avem consultări, dar trebuie să dăm dovadă și de uh, mai multă hotărâre și de creativitate ca să putem să ajungem și la rezultate concrete. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Bereț, foarte bine și acum Thomas, domnul Thomas Mann și după ce domnul Clark. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Vernec mi-a spus că este un deja vu. Știm cu toții ce se întâmplă. Am trecut prin asta și colegii mei au fost de aceeași părere. S-au schimbat puține lucruri. Colegul Țarca a spus că colegul Sercas a spus că apar aceleași probleme în ultimii opt ani și că deja s-au ritualizat. Asta din cauza faptului că mereu uh, avem experiențe diferite la nivel național și se spune că nu vrem nimic la nivel european. Însă cert este că avem deja un cadru. Cadrul rămâne același. Este vorba despre siguranța și uh, buna stare de sănătate la locul de muncă. Sigur că nu este ușor uh, Uh, ni s-a spus că unii parteneri sociali au spus că vor să revizuim directiva, alții au spus că ar trebui să o lăsăm așa și la subiectul opt-out, n-aș spune că suntem în lumină departe de ceea ce ar trebui să atingem. Uh, ideea este că 16 state membre au uh, reacționat la opt-out și se așteaptă acum la, o proced- la demararea unei proceduri de încălcare și la implicarea Curții Europene de Justiție. Uh, Așadar se pune întrebarea cum ieșim din această încurcătură. Am fost la negocieri, am participat. Și domnul Sercas a fost acolo și vreau să spun că am avut mari bătăi de cap. Am încercat să construim uh, o punte de legătură. Sigur că marele pod uh, din uh, San Francisco este foarte uh, rezistent, dar nu va rezista o eternitate. Am văzut ce s-a întâmplat și în Japonia. Uh, Ideea este că nu am avut o suficientă susținere pentru puntea noastră. Totuși, eu întrezăresc o mică, mică speranță. Doamnă Vernec, am o întrebare. Dumneavoastră ați spus că există un aspect de gen pe care îl avem acum în spitale. Oare chiar așa este? Oare chiar avem așa o problemă cu asistentele, cu îngrijitoarele și îngrijitorii? Am văzut că în sistemul de ambulanță abia există femei, dar există foarte multe femei asistente care fac mult mai multe decât bărbații. Și vreau să știu ce sănătate are din punctul acesta de vedere aspectul de gen. Și în al doilea rând, mai am o întrebare către domnul uh, Silver de la Comisia Europeană. Ați spus că există consultări acum. Perfect de acord. Însă, constat, dincolo de tema noastră, că în foarte multe proceduri de consultare, la final, uh, cei care au fost consultați nu se regăsesc în rezultate. Oare de ce se întâmplă asta? Este oare un pseudo-eveniment unde oamenii sunt invitați uh, degeaba? Cum reușim ca la final să aibă loc într-adevăr un proces de schimbare? Este un, aici avem un domeniu foarte, foarte important. Și în încheiere, pentru că ne presează timpul, aș dori să mă refer la ceea ce a spus domnul raportor. Uh, Adesea am văzut cât de importantă este găsirea unei uh, soluții pentru timpul de gardă. Domnul raportor ne-a spus că și acolo avem o șansă dacă suntem flexibili la nivel sectorial. Oare nu am avea aici o posibilitate de implementare pentru că apoi să mergem și la celelalte sectoare? Să avem la nivel de branșă, la nivel de regiuni, uh, tratamente individuale în cadrul acelei flexibilități care poate fi uh, realizată, desigur, doar dacă avem pe partenerii sociali uh, alături de noi. Oare nu ar fi aceasta o soluție pentru a nu avea drept regulă uh, acele exprimări pesimiste ale unor colegi? Am văzut că prin dialog social nu putem soluționa problema, însă poate că așa putem să dăm dovadă de puțină flexibilitate. Ce ziceți, domnule Sercas? Aici putem să uh, punem un mare semn de întrebare și să săpăm un puțin. Domnul Clark are cuvântul. President. Mulțumesc. Deci, din raportul Comisiei aflăm că 16 țări vor opt-out-ul, însă asta nu e, o, nu e o majoritate de blocare. De asemenea, e interesant să auzim că s-a spus că opt-out-ul ar trebui menținut. Da, dacă 16 țări vor opt-out-ul, nimeni nu ar trebui să le spună ce să facă în ceea ce privește opt-out-ul. Aceste țări au propria politică de angajare, propriile politici față de lucrători și ar trebui să-și continue tradițiile. Un al doilea lucru, doamnă președinte. Timpul de gardă. E un, are un impact foarte mare în ceea ce privește cei care lucrează în domeniul sănătății. E clar că, de exemplu, cei care conduc camioane ar trebui să se odihnească clar, însă vă dați seama că în Marea Britanie, și o vorbesc doar despre Marea Britanie, anul trecut 700 de tineri medici au renunțat la această profesie, deoarece au trebuit să intre în spitale pentru a se pregăti ca medici rezidenți, însă au trebuit să renunțe la asta. Nu au putut să-și încheie studiile, deoarece din cauza modului în care se calcula timpul de lucru. Deci erau medici rezidenți. Știți ce face un medic rezident? El nu consultă, doar ajută, doar asistă la ce se întâmplă pentru a învăța. Deci noi am pierdut 700 de tineri medici din cauza că nu îi putem înlocui. Și asta cu siguranță nu are un efect pozitiv asupra sănătății și siguranței restului populației. Doamna Karima Deli, vă mulțumesc. Le mulțumesc sindicatelor pentru prezentările făcute. Însă nu înțeleg de ce e nevoie de derogări. Chiar nu înțeleg. Deci în ce lume vrem să trăim? Trebuie să lucrăm mai mult ca să câștigăm mai puțin și pe lângă asta să ne și distrugem sănătatea la locul de muncă? Deci în ce lume vrem să trăim? Asta e prima întrebare. A doua. Sunt de acord cu domnul Sercas. Avem, trebuie să respectăm uh, această directivă. Și spre deosebire de colegul meu anterior, deci vreau să spun că există 15 țări care nu respectă această directivă. Iar aceste țări cred eu că nu sunt deloc uh, conectate la realitate. De asemenea, trebuie să respectăm hotărârile judecătorești, nu? Astăzi, mie mi-e foarte clar și trebuie reamintit asta și domnul Serca s-a spus lucrurile foarte bine. Sănătatea și siguranța trebuie să fie obiectivul central al acestei directive și, de fapt, acesta este obiectivul central al directivei, peste care nu putem trece cu vederea. Domnul Stephen Hughes, după care domnul Christiansen. Thanks very much, Madam President. Vă mulțumesc. Le doresc mult succes partenerilor sociale. Primul obstacol e să negocieze sfera negocierilor. Și încă mai aveți treabă. Un al doilea lucru. Privind argumentul că avem nevoie de flexibilitate. Alejandro a spus foarte bine. Dacă ne uităm în directivă, există deja o serie de derogări sectoriale uh, specifice în directivă. Eu am fost membru al acestei comisii la începutul anilor 90 când s-a adoptat directiva și credeți-mă, statele membre implicate în negocieri în vremea aceea au încercat să o facă cât mai flexibilă. Și de aceea avem aceste reguli privind perioada de referință, de aceea avem derogările specifice. Articolul 17 era la început. Deci în ultimul pachet de propuneri către Consiliu, despre care vorbea Thomas Mann, am sugerat o prelungire a perioadei de referință. Am fost criticați de sindicate pentru că am făcut asta, însă nu a fost suficient, deoarece pentru un număr de state membre, printre care și țara mea, Acestea nu vor niciun regim care să controleze timpul de lucru. Ei vor o flexibilitate de plină în ceea ce privește timpul de lucru și pentru milioanele lucrători din Marea Britanie asta e realitatea. Deci ei trebuie să accepte o, contractul pe care îl oferă angajatorul. Și din păcate a, această tendință se răspândește și în alte țări. Elizabeth, în întrebarea ei, a spus că, într-adevăr, Comisia e gardianul tratatului. Și situația asta durează din 2003, după cum spunea Alejandro. E adevărat că singurul lucru pe care îl poate face Comisia e o procedură individuală de încălcare împotriva unor state membre individuale? Deci aș vrea o lămurire deci, în legătură cu procedurile de încălcare în dreptul britanic există un principiu, uh, un principiu numit uh, revizuirea judecătorească. Opinia publică poate să ceară tribunalelor să vadă dacă s-a încălcat legea. Deci mă întreb dacă în dreptul comunitar există un mecanism asemănător. Comisia ar putea testa lucrurile înainte să recurgă la Curtea Europeană de Justiție, să vadă dacă există o incompatibilitate permanentă între opt-out și sănătatea și siguranța la locul de muncă. Deci suntem aici uimiți de ce se întâmplă. Vorbim despre sănătate și siguranță și vorbim de 16 țări care au un opt-out de la aceste prevederi care asigură sănătate și siguranță la locul de muncă. Deci comisia ar putea vedea, ar putea să întrebe curtea dacă există incompatibilitate înainte să lanseze procedura de încălcare Domnul Christensen. Øh, mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc și partenerilor sociali pentru prezența lor aici. Mi-e teamă că ne găsim într-un impas. Asta reiese și din anumite intervenții pe care le ascultăm aici și e destul de paradoxal faptul că, iată, Comisia ne spune că statele care nu respectă uh, normele directivei vor fi susținute totuși, dar nu dorim să ajutăm persoanele care luptă pentru mai multă securitate și sănătate, dreptul, mai multe drepturi la sănătate la locul de muncă. Mă adresez partenerilor sociali. Dacă dumneavoastră împreună cu Parlamentul doriți să găsim o soluție, în ce privește timpul de lucru, concediu de boală și așa mai departe, dacă sunteți de acord, uh, am vrea să ne spune dacă e sau nu rezonabil să muncești mai mult de 48 de ore pe săptămână, poate timp de un an de zile. În ce sectoare s-ar justifica așa ceva? Mulțumesc. Mulțumesc acum doamna Blinkeviciute. Mulțumesc, doamnă președinte. Sigur că a fost uh, foarte important să avem această discuție astăzi și a, ne așteptam să fie uh, făcute și, să fie făcute și anumite progrese pe durata negocierilor în ce privește uh, directiva pentru timpul de lucru. Am auzit aici ce au de spus partenerii sociali și le mulțumim pentru opiniile lor care, iată, sunt divergente. Unii au uh, opoziție, alții una contrară și va fi dificil să găsim o soluție de compromis. Însă acestea sunt probleme care ne privesc pe fiecare dintre noi și pe orice om care lucrează în statele membre. În 2004, Lituania, țara mea, a aderat la Uniunea Europeană. Eu am ocupat funcția de ministru pentru securitate socială și muncă deci, iată, am lucrat cu partenerii sociali în Lituania și de fiecare dată când a trebuit să căutăm compromisuri, nu se poate doar să te adresezi unui uh, angajat care întotdeauna are o poziție vulnerabilă și să impui ore suplimentare. Și Comisia știe acest lucru. De aceea trebuie să evaluăm uh, modificările de pe piața muncii. Trebuie să vedem care este rolul de azi al pieței muncii și modul în care poate el afecta atingerea obiectivelor noastre uh, peste 10 ani. Sigur că siguranța lucrătorilor este una din uh, prioritățile noastre. Asta este, fără, asta este neîndoielnic. Uh, apoi trebuie să vedem, sigur, cum găsim acest echilibru între uh, o, odihnă și timpul de lucru. Trebuie să vedem și care este dinamica pieței muncii de astăzi și specificitățile care există în uh, fiecare stat membru. în țările care au un surplus de forță de muncă, situația e una și situația este complet diferită în cele care nu există suficientă forță de muncă. Și situația partenerilor sociali e diferită în sensul că uh, posibilitatea lor de a-și promova soluțiile și deciziile este diferită și pentru fiecare angajator e important să dispune de posibilitatea de a controla uh, timpul de lucru, mă scuzați pentru fiecare angajat, Eh, însă, eu cred că faptul că n-am reușit să ajungem la o soluție timp de atâția ani de zile, poate că unora le convine. Mulțumesc. Eu aș, aș avea și eu două întrebări pentru invitații noi noștri. Eh, prima, eu înțeleg că v-ați angajat pe calea găsirii unui acord cu partenerii sociali, dar eu întreb pe Business Europe, asta o faceți ca să câștigați timp? Pentru că eu înțelesesem că ideea acestor negocieri între parteneri sociali nu mai era de actualitate și că nu prea existau șanse să ajungeți la un acord. Deci de ce acum v-ați angajat pe această cale? Doar ca să câștigați timp și în al doilea rând S-a vorbit la un moment de, de o abordare sectorială. La un moment dat uh, se vorbea despre abordarea asta, dar se pare că acum nu mai este de actualitate. Din ce motive? Aș întreba. Uh, s-a renunțat uh, la așa ceva. Mai avem deja, suntem în întârziere, avem 5 minute de întârziere, sunt numeroși invitați, vrea să intervină și comisia, deci fiecare va avea la dispoziție hai să spunem, două minute și jumătate, trei minute, iată. Vă rog. Acum începem în sens invers, cu domnul Andreas Persson. Thank you very much, Chair. Uh, just some brief comments on my side. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva scurte comentarii. Aș vrea să mulțumesc tuturor membrilor acestei comisii care au uh, intervenit și aș dori să mă acces pe câteva subiecte, subiecte care au fost menționate în prima mea intervenție, se vorba despre timpul de gardă, o mare, un subiect îngrijorător pentru angajații, angajatorii publici. Poate că putem să găsim soluții. Pentru noi este foarte important să o facem un moment dat vom vedea dacă vom reuși. Mai există și alte probleme care ar putea fi ridicate aici. Referitor la derogări, opt-out. Am spus în răspunsul nostru că suntem de părere că nu suntem pentru încetarea derogărilor, dar dacă timp și dacă timpul de gardă este devine o problemă uh, soluționată, atunci putem să reducem derogările. Aș fi vrut să spun acest lucru și în prima mea intervenție, dar fiind presat de timp, uh, nu am făcut-o. Deja în primul uh, stadiu al consultărilor noastre am dorit să avem, negoci- să avem soluții negociate la nivel transsectorial avem o atitudine pozitivă, plină de speranță înainte de următoarele negocieri. Sigur, nu spun că va fi ușor să ajungem la un acord. Cu siguranță va fi destul de greu, dar cert este că măcar suntem dispuși să încercăm și poate că vom și reuși să ajungem la un acord. Mulțumesc, spune președinta. Urmează domnul uh, Richard Pong. Thank you. Uh... Domnul Pond, mulțumesc. Aș dori să ofer și eu câteva răspunsuri. Și anume, faptul că există în continuare aproximativ 20 de milioane de lucrători în Europa care lucrează mai, mai bine de 48 de ore pe săptămână. Un lucru care amenință siguranța și starea de sănătate la locul de muncă, afectează viața laborală și Cred că aici este încadrat și aspectul de gen. Dacă în continuare permitem să avem o cultură a timpului de lucru prelungit, atunci eu cred că vom avea mari probleme în găsirea unui echilibru în ceea ce privește egalitatea de gen și viața de muncă. Cu privire la derogări, suntem de acord că dacă abordăm problema timpului de gardă, un element ma problematic major, atunci vom elimina motivele derogărilor. Un număr mare de țări au introdus opt-out-uri. Nu știm însă în ce măsură sunt utilizate de aceste derogări. Dacă analizăm situația din anumite țări, vedem că derogările sunt la urmă utilizate în, într-o mică măsură și oricum, de cele mai multe ori, timpul de gardă este problema principală. Așadar, este foarte realist să discutăm despre renunțarea treptată la opt-out pe măsură ce soluționăm problema timpului de gardă. Rămâne pentru noi o problemă cheie aceasta, fiindcă trebuie să vedem cum anume putem să avem o legislație bună privitoare la siguranță și sănătate, dacă totul este lăsat la latitudinea deciziilor individuale. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Doamna Voșinski. S-au vorbit aici despre trei lucruri. Și am spus și eu la început că putem reduce utilizarea opt-out-ului prin soluționarea problemei timpului de gardă și prin prelungirea perioadei de referință la 12 luni, nu prin convenții colective, ci prin legislația națională. Un al doilea lucru ridicat de domnul Sercas contabilizarea timpului de lucru. Despre asta s-a discutat și la negocierile anterioare și suntem de acord, într-adevăr, cu faptul că Parlamentul ne susține poziția. Un alt aspect, temeiul juridic și dimensiunea securitate. Da, e clar, sănătatea și, securi, și siguranța uh, la locul de muncă, asta e baza directivei, însă în același timp trebuie să ținem cont de noile aspecte, de evoluția modului în care se lucrează, în mod mai flexibil, să ținem cont de nevoile crescute de competitivitate ale întreprinderilor în ziua de azi, într-o lume globalizată, într-o economie globalizată. Christensen, quels sont les secteurs qui ont besoin de plus de 48 heures de travail? Da, se vorbește despre cei care lucrează peste 48 de ore pe săptămână sau că e nevoie ca unele persoane să lucreze atât de mult. Da, e vorba aici însă de cum se calculează nevoile. Există anumite perioade când uh, întreprinderile au nevoie de o activitate sporită și de aceea cerem ca întreprinderile să poată avea această posibilitate de a calcula în medie numărul de ore săptămânal. Vă mulțumesc! Doamna Warneck. Thank you. Um, regard... Vă mulțumesc. În ceea ce privește negocierile sectoriale sau uh, în toate sectoarele. Da, noi vorbim despre cele din toate sectoarele, deoarece important questions. Da, vorbim despre o chestiune importantă pentru toți lucrătorii, și deci noi vrem să avem o imagine de ansamblu. Domnule Man, am auzit întrebarea pusă în legătură cu egalitatea între sexe. Da, e clar că trebuie să facem legătura aici cu echilibrul între uh, muncă și viața personală și am vrea să se facă legătura cu articolul 53 din cartă, care e obligatoriu juridic. Și data trecută când am discutat nu aveam acest articol. Dacă ne uităm la cifre, Există situații când uh, atunci când se naște un copil, bărbații lucrează mai mult și femeile mai puțin. Și deci atunci se pune și problema dacă e să se aleagă asta voluntar sau nu. Deci, în mod voluntar, femeile aleg să lucreze mai puțin și bărbații mai mult când au copii. Referitor acum la perioada de referință. Cred că deocamdată încă nu înțelegem exact din partea patronatelor în ce sectoare doresc această prelungire. Noi credem că flexibilitatea deja există în directiva sub forma ei actuală, deoarece există posibilitatea de negocieri colective. Și trebuie intervenit în sectoarele în care e nevoie. Rebecca Smith. Doamna Rebecca Smith. Vă mulțumesc și le mulțumesc membrilor comisiei pentru comentarii și întrebări. În primul rând, așa cum au subliniat mai mulți vorbitori, suntem de acord că această directivă e despre protejarea sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă. Da, e un lucru foarte important. Și e clar că acesta trebuie să rămână obiectivul directivei, însă din punctul de vedere al patronatelor e important ca și acele elemente de flexibilitate care rămân, să rămână în directivă pentru ca întreprinderile să poată proteja astfel sănătatea și siguranța lucrătorilor. E clar că au existat încercări de a revizui directiva și de a face față problemei uh, timpului de gardă și a concediului anual plătit. Și am fost întrebați de ce nu s-au uh, luat măsuri suplimentare. Deoarece în timpul revizuirii nu au fost singurele, singurele probleme. Deci noi am complicat mult discuțiile în sfera de aplicare a negocierilor și de aceea acum am vrea să ne concentrăm pe aceste două lucruri și să nu ne mai întoarcem în situația anterioară. Domnul Serca s-a spus că e important să încercăm să soluționăm problemele actuale și să nu creăm unele nouă. Da, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Pe noi ne îngrijorează că dacă vom avea o revizuire generală, vom risca să pierdem multe din aranjamentele foarte bune pe care le-au uh, făcut partenerii sociali la nivel național. E vorba de chestiuni sectoriale, cum ar fi lucrători autonomi, echilibru între viață și muncă. Deci există deja aranjamente foarte bune la nivel național, stabilite între lucrători și patronate da, e important să construim punți, iar noi, Business Europe, credem că suntem constructivi, încercăm să găsim o soluție la aceste probleme urgente și reale. Dar ceea ce privește calendarul, e clar că nu vă putem da lămuriri în această privință în momentul de față. Ne-ați întrebat de asemenea de ce Business Europe acum dorește să negocieze. Uh, da, la prima fază a negocierilor noi nu am închis uh, poarta în fața negocierilor și așa cum spunea și colega mea, credem că e o problemă foarte importantă pentru partenerii sociali și trebuie să încercăm să găsim o soluție pentru aceste probleme atât de urgente. Și cele două probleme urgente sunt timpul de gardă și concediul anual plătit. Vă mulțumesc! Îi voi da cuvântul directorului Armindo Silva de la Comisie. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe prin a răspunde întrebării domnului Man. Cât de serios suntem în legătură cu organizarea consultărilor cu partenerii sociale? Am uh, văzut care ne sunt opțiunile și le-am enumerat în uh, documentul nostru. Dacă există o majoritate rezonabilă de parteneri sociali, mai ales din ambele părți, patronat și sindicate, sunt de acord, atunci clar, Comisia va fi și ea de acord ca să aibă această opțiune pentru uh, propunerea ta. E dificil de ajuns însă la un compromis între cele două părți. Obiectivul nostru, desigur că nu este doar de a găsi o cale de mijloc, dar trebuie să ne gândim și la claritatea uh, uh, măsurilor și uh, posibilitatea de a le pune în practică. Uh, dar aici e o situație în care, în majoritatea punctelor unde au existat consultări, eh, partenerii sociale au o poziție foarte diferită, dar sigur că ținem la aceste consultări. De obicei, rezultatele acestora vor fi, eh, sunt incluse în eh, evaluarea noastră de impact înaintea propunerii. Aici aș dori să clarific faptul că Comisia nu a publicat încă niciun evaluare de impact, ci a publicat rezultatele unui studiu care a fost comandat unui consultant extern încă uh, e de uh, publicat uh, evaluarea de impact în momentul în care ne vom prezenta propunerea legislativă. În legătură cu încălcările a devenit clar că nu va exista o revizuire a directivei și atunci Comisia a început să uh, inițieze proceduri de încălcare împotriva statelor membre. Avem 34 de proceduri acum pe rol în uh, contra 7 state membre în toate stadiile procedurii. Într-un caz Curtea deja a dat o sentință chiar. E, în zona socială, legea care a fost de cele mai multe ori încălcată și unde sunt cele mai multe proceduri de încălcare. În unele cazuri, statele membre și-au revizuit legislația, deci n-a fost necesar să ajungem în fața curții, pentru că statele membre și-au schimbat legislația, cum s-a întâmplat și cu odihna compensatorie și legislația privind timpul de lucru al rezidenților care trebuia să muncească câteodată mai mult de 80 de ore pe săptămână. Procesul a fost lansat și statele membre și-au lansat legislația ca rezultat al uh, acestor încălcări, dar sigur acum suntem foarte activi pe frontul acesta de semnă. Acum întrebarea domnul Hugh, sigur a fost dificil. Comisia, dacă e convinsă că un stat membru uh, încalcă tratatul, va deschide o procedură de încălcare în fața Curții de Justiție și orice asociație și orice organism public poate, sigur, cere opinia cursii. Apoi este și articolul 22 cu opt-out-ul. Acum trebuie văzut dacă opt-out-ul este, dacă respectă prevederea articolului 21. Dacă nu, Sigur, eh, noi vom deschide eh, procedurile pe baza încălcărilor și nu pe baza eh, carte și nu al tratatului. Mulțumesc pentru acest prim schimb de opinii. Înțeleg, spune doamna Berez, că vă așteaptă negocieri dificile. Eu doresc patronilor sociali cât mai mult succes în următoarele 9 luni. Sperând că vom putea să ajungem la un acord în aceste condiții. Dacă nu, fiți siguri că noi de aici, de la Parlamentul European, vom relua dosarul. Până am încheiat uh, acest punct de pe ordinea de zi și acum ajungem la raportul domnului de Rosa privind uh, viitorul serviciilor sociale de interes general vom examina amendamentele. Domnule de Rosa, aveți cuvântul. Uh, thank you very much. Um, the ra rapid clearance of uh, people catching flights. Not Mulțumesc foarte mult, dar știu că lumea se grăbește, vor să plece, să prindă avionul și așa mai departe. Mulțumesc încă o dată. Vreau să subliniez că este vorba despre un raport privitor la viitorul serviciilor, serviciilor sociale de interes general. Prin urmare, trebuie să adreseze modul în care aceste servicii vor evolua. Trebuie să facem acest lucru în contextul tratatelor. În contextul subsidiarității, care este uh, definite prin responsabilitatea statelor membre de a defini serviciile sociale de interes general în primul rând. Ce trebuie noi să facem, analizând viitorul acestor servicii? Trebuie să luăm în calcul grijile celor care oferă aceste servicii și uh, îngrijorările celor care fac apel, care utilizează aceste servicii. Există consultări cu părțile direct vizate uh, Uh, pentru ca acest raport să poată fi pregătit ca atare. Trebuie așadar ca în primul rând să recunoaștem faptul că serviciile sociale de interes general sunt în primul rând servicii definite de statele membre, servicii generale. Avem definiția la nivel comunitar și, se, și aceste servicii sunt definite ca fiind servicii de interes economic general, precum și uh, servicii generale uh, non-economice. Așadar, există această separare între servicii economice și neeconomice. Este un subiect extrem de vast, fiindcă statele membre abordează diferit uh, aceste tipuri de servicii și, v-am mai spus, au dreptul de a le defini ca fiind de interes general. Lucru care trebuie să se întâmple totuși în contextul european, în contextul tratatelor europene cu care statele membre au fost de acord. Așadar, subiectul este unul complex. Date fiind noile împrejurări, uh, discutând aici despre criza economică și financiară, despre criza bancară, se creează acum noi presiuni față de finanțarea acestor servicii și furnizarea de aceste servicii. Există îngrijorări și în ceea ce privește tratatul de la Lisabona cu al său uh, articol 14 extins. Acolo este definit mult mai clar uh, care este responsabilitatea statelor membre uh, și, de asemenea, protocolul 2026 definește aceste lucruri. Uniunea Europeană cu Parlamentul, Comisia și Consiliul au ajuns la un acord în ceea ce privește finalizarea pieței unice și astfel s-a ajuns la discuția despre ajutorul de stat, despre achizițiile publice și așa mai departe. Deci se, lucrurile se mișcă și este important ca în uh, domeniul serviciilor sociale de interes general să profităm acum de această ocazie și să soluționăm problemele care au apărut la fața locului în momentul în care au fost prestate aceste servicii, în care au fost finanțate și așa mai departe. În opinia multora, uh, legea europeană este cea care vizează direct aceste servicii și modul în care acestea sunt prestate. Avem 37 de aliniate la uh, acest raport, doar 4 considerente, însă cu toate acestea avem 285 de amendamente. Deci, va avea o sarcină destul de dificilă de a încerca să redactez un uh, raport uh, inteligibil, un raport de substanță. N-are sens să avem un pom încărcat de Crăciun. Nu vrem un uh, raport bombastic fără substanță. Ar fi o pierdere de vreme. În iunie vom uh, încheia această dezbatere pe acest dosar și n-are rost să rostim doar vorbe în vânt. Așadar, nu voi accepta foarte multe uh, amendamente, pentru că și nu voi accepta să renunț la anumite paragrafe care există deja în raport, fiindcă fiecare paragraf are propriul său scop. Trebuie să știți că nu orice paragraf conține declarații politice. Sunt dispus să discut cu uh, colegii, să văd de ce se dorește ca anumite paragrafe să fie uh, eliminate. Să știți că nu am încercat să-mi impun uh, opinia politică aici. Eu știu foarte clar că avem nevoie de o directivă cadru, ținându-se cont de, artic, de alineatul 14 din tratat. Nu vreau să impun o legislație specifică pe serviciile de interes, serviciile sociale de interes general sau serviciile de interes general în ansamblul lor. Încerc doar să identific care sunt acele zone problematice și în ce măsură pot fi percepute aceste probleme și cum anume pot fi ele soluționate pentru a eficientiza uh, prestarea și uh, calitatea acestor servicii. Vrem să garantăm și calitatea muncii celor care activează în acest domeniu. Iată ce am dorit eu să, să spun în această primă intervenție. Sigur că doresc să ajung la un consens cu colegii, dar vreau să avem un consens pe ceva de substanță. În continuare, aș dori să mă refer la propunerile de adăugiri avem deja 285 de amendamente. Nu o să intru evident în, uh, în detalii, nu o să identific amendamentele problematice. Sper ca în decursul următoarelor săptămâni să discut cu colegii și să uh, reușim să ajungem la un compromis. Există propuneri de adăugiri cu care sunt de acord. Unele amendamente vin pentru a înlocui limbajul utilizat de mine în uh, paragrafele inițiale. Accept și asta. Unele propuneri sunt de reformulări în vederea îmbunătățirii textului și sunt dispus să accept așa ceva. Totuși, uh, va fi nevoie să primesc câteva explicații pentru anumite amendamente depuse un amendament. De exemplu, propune să se elimine referirea um, la, importanța uh, serviciilor sociale de interes general pentru IMM-uri. Deci Business Europe a făcut această afirmație, nu eu am făcut-o. S-a spus că aceste servicii sociale de interes general sunt uh, foarte importante pentru activitatea partenerilor și sociali. S-a propus, uh, există o propunere de a elimina însă această idee și aș vrea să știu exact uh, de ce se întâmplă acest lucru, de ce se dorește așa ceva. Poate că lucrurile sunt privite dintr-o perspectivă diferită, ideea este că vreau să înțeleg ce se întâmplă. Acesta este doar un exemplu uh, și nu doresc să intru în alte detalii. Există amendamente pe care le pot uh, accepta din principiu, deși nu apreciez neapărat limbajul formulării acestora. Dar cred că vom putea negocia și vom putea ajunge la un text de compromis. Un subiect care a tras o serie de amendamente și propuneri de eliminare, de ștergere, uh, a fost acela al grupului uh, de lucru la nivel înalt. Îi mulțumesc doamnei Bastos pentru propunerea sa de a veni cu o alternativă, un grup uh, observator. Nu mă interesează neapărat cum denumim acest grup. I Am spus grup de lucru la nivel înalt, fiindcă vreau să-mi imaginez ceva dinamic. Cred că observator sau grup cu funcție de observare nu, nu îndeplinește neapărat aceste condiții. Aș dori să ajungem la un progres concret. Asta pentru cetățenii noștri cu acest raport. Comisia a propus ca această propunere să fie tratată de Comisia pentru Protecție Socială această dimineață noul director al acestei comisii a spus că a spus foarte clar că ei sunt doar un for consultativ, reprezintă cele 27 de state membre plus Comisia, prin urmare nu sunt un organism politic. Fie că discutăm despre un grup la nivel înalt, despre un observator, ideea este că avem nevoie de un uh, for politic cu P mic, care să poată să stimuleze schimbările. Comisia pentru Protecție Socială consideră că nu este organismul care să întâlnească acest rol. Sigur că are un rol de jucat uh, în momentul în care discutăm despre un grup de lucru cu funcție de observare, însă cert este că aici este vorba despre ceva diferit. Iată care a fost introducerea făcută de mine. Sper că într-o săptămână, 10 zile, să pot redacta un text de compromis pentru a vedea care sunt reacțiile. Sunt dispus să discut cu raportorii din umbră pe marginea amendamentelor sau cu persoanele care au depus amendamente. Cred că avem la dispoziție 4-5 săptămâni până să revenim cu raportul în comisie, să zicem 6 săptămâni până la vot. Și uh, ideea este că avem uh, la discuție aproximativ o lună pentru a trage niște concluzii în urma acestui proces. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna Deli și apoi doamna Bastos. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule raportor, vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. E drept că e o dezbatere foarte interesantă, însă și miza e grea. Trebuie să dăm dovadă de multă ingeniozitate, creativitate într-un domeniu tehnic și politic. Regulile pentru aceste servicii sociale de interes general sunt complexe, actorii implicați sunt diferiți, ponderea economică și socială e mare. De asemenea, cred că serviciile oferite utilizatorilor se pot îmbunătăți încă în Europa și de aceea trebuie să redactăm un text uh, ambițios Trebuie să dovedim că suntem în stare noi, la nivelul nostru, să stimulăm progresul social. Pe 23 martie, Comisia ne-a arătat că a înțeles acest mesaj din partea noastră, deoarece viitorul serviciilor sociale depinde de principiile cheie subliniate și care vor apărea în compromisul nostru, fie că e vorba de clarificare, de simplificare, de proporționalitate sau de diferențiere. Domnule raportor, sper că propunerile mele de amendament, constructive sper eu, să fie incluse în text. Vă atrag atenția asupra amendamentului meu 119, unde propun un fond pentru inovarea socială. Amendamentul meu 169 privind controlul compensării și amendamentul 246 privind un centru de resurse pentru serviciile sociale de interes general. Vă mulțumesc și sunt sigură că vom ajunge la un compromis. Regina Basto, după care doamna Harkin. Ehm, mulțumesc, eh, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc domnului raportor pentru ce a făcut până acum. Sigur că n-a fost ușor, pentru că tema nu este una ușoară. Din punct de vedere social, economic, financiar. Și Parlamentul uh, încă din 2007 a avut raportul Freire pe această temă. Sigur au fost depuse, după cum s-a spus aici, multe amendamente. Uh, Raportarea doar 36 de alineate, au fost 285 de amendamente depuse dovada că e vorba de o temă de actualitate, dar care nu întrunește o unanimitate de păreri. Aș dori să spun, fără a ne învârti în jurul cozii, că e vorba de o temă în care se confruntă păreri ideologice și politice diferite. Problema asta ideologică e prezentă în amendamentele depuse. Încă de la început, în calitate de raportare din umbră din partea PPE, am înțeles care erau intențiile raportorului. Și anume, să nu pună problema din punct de vedere ideologic. Parlamentul European nu trebuie să se divizeze în legătură cu o definiție, dar dacă e adevărat, dacă va fi adevărat că se va insista în a nu se accepta amendamente de compromis, dacă domnul raportor nu va fi pentru o negociere deschisă, dacă uh, uh, va da dovadă de îndărătnicie atunci nu, și de prejudici, atunci nu ne, nu ne vom putea depăși uh, diferențele de opinii împreună cu colegii din PP am uh, depus amendamente de substituire și asta în căutarea unui compromis. Tocmai de aceea aș dori ca astfel să fie luate în considerare amendamentele noastre. Pentru că e vorba acolo de o contribuție cu totul și cu totul pozitivă noi încercând să evităm să creăm diviziuni în Parlamentul European într-un domeniu de interes social, economic. Și pentru un moment absolut eh, esențial pentru o coeziune teritorială, socială și economică mai puternică. În acest sens, amendamentele depuse de mine urmăresc un scop și anume acela de a spune că pentru noi asta e o materie care ține de competența statelor membre. Că armonizarea joacă un rol fundamental. Preocuparea noastră e ca serviciile sociale de interes general să continue să fie accesibile, să aibă un caracter universal, trebuie să existe mecanisme eficiente, o gestionare economică, economicoasă a resurselor trebuie să fie o continuitate a serviciilor, acestea să fie servicii de proximitate. Pelos responsabili. De asemenea, trebuie să asigurăm continuitatea din partea părților responsabile și a părților interesate pentru că aceste servicii să rămână fundamentale. Și pentru a fi fundamentale trebuie tratate cu foarte mare atenție și sensibilitate. Și probabil că acum nu e momentul să ne gândim la a aprofunda la nivel uh, european definiția și clarificarea acestor servicii. Trebuie să spun spunem că pentru noi, pentru a avea o bună funcționare a pieței interne, trebuie să ținem cont și de îngrijorările sociale. Și trebuie să se lămurească clar ce anume sunt serviciile sociale de interes general, deci uh, să vedem care sunt serviciile de interes general economice și cele non-economice. Și astfel prezentăm niște amendamente raportorului. Deci, încă o dată, aș vrea să subliniez faptul că aceste servicii, definirea lor trebuie să fie cât mai clară. și să nu uităm că aceste servicii sunt de competența autorităților naționale și regionale, dat fiind că sunt atât de apropiate de cetățeni. Ceea ce privește crearea grupului la un um, alt nivel sau un observator, da, eu cred că e o idee bună. E un punct de plecare mai bine ar fi să avem observator. De asemenea, trebuie să asigurăm o acompaniere acestor servicii la nivel de autorități uh, locale și regionale, iar noi, Parlamentul European, trebuie să avem uh, informații, bune practici pe care să le putem compara pentru a vedea dacă lucrurile volează în direcția cea bună. Și de aceea se face această propunere alternativă privind crearea observatorului. Închei acum spunându-lui domnule raportor, domnul Proenșar de Rosa, că sunt dispusă să discutăm împreună aceste propuneri. Și vreau să îl îndemn pe domnul raportor să nu uh, rămână blocat pe o anumită poziție în ceea ce privește negocierile. Da, domnul Dori, după părerea mea, domnul de Rosas nu intenționa să rămână blocat. Doamna Harkin, mulțumesc. Scuze pentru faptul că raportorul din umbră, Jean-Luc Benemi, nu e aici. M-a rugat să transmit câteva comentarii. Un comentariu general, în primul rând. Cele 285 de amendamente arată că există mare interes pentru acest raport, însă pun în lumină și diferențele la nivel politic dintre noi. Și poate pentru că eu nu sunt raportor, eu am încredere în faptul că domnul de Rosas va reuși să ajungă la o înțelegere. Cu toții suntem de acord că trebuie lămurite regulile, însă aici există păreri divergente. Din perspectiva raportorului uh, din umbră, el trebuie respectată subsidiaritatea și să ținem cont de faptul că atât țările membre cât și UE au o responsabilitate în ceea ce privește competențele. Și un cadru legislativ e soluția pentru a ajunge la un compromis. Raportorul din umbră crede că la primul alineat poate fi găsit un compromis ușor, cum ar fi definirea, caracterul universal, serviciile bancare, locul autorităților locale și așa mai departe. Unele paragra- aliniate trebuie uh, analizate mai mult, cum ar fi numărul 7, maximizarea profiturilor și principiile serviciilor sociale de interes general. La 8, da, cu toții credem că trebuie făcute lămuriri și la fel și la 10. La 11, aici vor fi mai multe probleme, deoarece unii sunt pentru creșterea bugetului comunitar, alții se opun și există și o dezbinare semnătoare la 13. Crede că poate fi găsit un compromis la 16 privind statutul european al societăților după adoptarea declarației scrise în acest domeniu. 17 acum alineatul 17. Aici e vorba despre ajutoare de stat, regulile de achiziții publice. Crede că aici trebuie să ținem cont de noile comunicări făcute de comisie. Și ar trebui de asemenea să ridicăm pragurile, însă să vedem care este și situația regulilor privind achizițiile publice deoarece de asemenea au loc acum consultări privind modernizarea legilor europene de achiziții publice. Și la 18 crede că poate fi găsit un compromis. E vorba de clasificarea între servicii uh, economice și non-economice, însă asta nu e cel mai important. Cel mai important este să le înlesnim furnizorilor să ofere niște servicii la nivel înalt. Și în ultimul rând, crede că putem ajunge la un acord în ceea ce privește acel task force sau indiferent de nume, ceea ce privește mandatul, obiectivele conferite și uh, alcătuirea acestui forum da, există potențial de a îmbunătăți uh, textul prin amendamentele înaintate de raportorul din umbră și dumnealui speră, bineînțeles, să se ajungă la un compromis. Doamna Blinkevičiūtė. Pone pirmininkė, iš tiesų aš noriu uh, padėkoti pranešėjui Derosa, jis atliko labai... Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Derosa. Ir, ir, ir pranešimas tikrai būtų priimtas. Pentru munca importantă vă urez mult succes în găsirea unui compromis și sperăm să adoptăm un text cât mai bun. Ar vrea să vă spun că amendamentele mele au ca scop completarea anumitor prevederi din raport. Nu vreau ca documentul să se refere doar la serviciile sociale. Aș vrea să vorbim despre toate serviciile publice. În ceea ce privește prevederile privind uh, serviciile economice și non-economice, știm că hotărârile Curții de Justiție nu sunt suficiente pentru a asigura siguranță juridică și pentru a reglementa așa cum trebuie furnizarea acestor servicii de către instituțiile relevante. este De asemenea, am un amendament uh, unde se vorbește despre natura serviciilor sociale. Să spune că acestea sunt speciale, deoarece sunt destinate celor care au nevoi speciale. Însă să nu uităm că furnizorii de astfel de servicii sunt și ei destul de speciali. E vorba de multe ori de organizații caritative, de voluntari și o serie întreagă de alte instituții, organizații sau persoane individuale. Caracterul specific al acestor furnizori de servicii are de-a face cu faptul că aceștia nu pot fi supuși uh, aceleași uh, logici a pieței. Sunt niște organizații non-profit. Și de multe ori continuitatea serviciilor depinde de cei care lucrează acolo. Aș vrea de asemenea să spun că cei care lucrează în domeniul serviciilor sociale trebuie să fie sprijiniți, deoarece reputația lor și condițiile lor de, de lucru ar trebui îmbunătățite. Doar așa putem atrage oamenii să lucreze în acest sector. Și să uităm că pe viitor va fi nevoie din ce în ce mai mult de servicii sociale, din cauza îmbătrânirii populației, a schimbărilor la nivelul societății. Deci îi mulțumesc domnului raportor și urez mult succes. Știu că are o sarcină grea pe umeri. Thank you very much. Um... Mulțumesc. Everybody um, who's spoken. Uh, mulțumesc tuturor celor care au vorbit și vreau să vă asigur pe toți, să vă liniștesc, că sunt foarte dispus să ajung la un acord. Deci ideea mea e să avem un consens cât mai larg. E clar că există căi diferite de a ajunge la un consens general. Unul e să ajungi la un consens care nu conține nimic, să pe baza celor auzite astăzi nu cred că așa vor sta lucrurile și vreau să vă liniștez de la bun început că noi va trebui să aducem, să obținem un raport valoros pentru cei care furnizează serviciile și pentru cei care uh, statele membre pot folosi la discuțiile și la modificările care vor uh, avea loc. E un raport uh, non-legislativ, e un raport din proprie inițiativă. Eu unul sunt o persoană care îi plac dezbaterile. Și eu cred că singura cale de a obține ceva bun aici, în această comisie și la Parlament, e discutând, vorbind între noi. Și de aceea am venit la un, de la bun început cu aceste propuneri de compromis, de amendamente, pentru a discuta între noi, pentru a vedea cum vom proceda. Nu prea mai multe de adăugat deocamdată, cu excepția faptului că mă bucură să văd care este reacția dumneavoastră. Nu vreau să vă las impresia, așa cum spuneam și la început, că acest raport pe care l-am pregătit pentru acest proiect de raport nu poate fi îmbunătățit, bineînțeles că da. Prin munca noastră comună a membrilor putem face un raport mai bun și sper ca eu să fiu un moderator la aceste discuții și eforturi. Până, de acum până la votul care va avea loc în mai. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule raportor. Aveți peste o lună pentru a negocia acest compromis minunat pe care îl vom dezbate pe 24 mai pentru a-l vota pe 25 mai. Acum ajungem la raportul domnului Cosa privind mobilitatea și integrarea persoanelor cu handicap și strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap. E vorba de examinarea proiectului de raport. Vă dau cuvântul, domnule Coșa. Köszönöm szépen a szót. Kedves elnök asszony, kedves kollégák! Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi! Acesta este un moment important pentru mine pentru că și eu uh, sunt uh, afectat de un handicap și voi prezenta un raport uh, care se ocupă de persoanele cu handicap. Așadar, doresc să mulțumesc pentru întreaga susținere de care m-am bucurat. Mulțumesc pentru toți cei care m-au încurajat în munca mea la elaborarea acestui raport și dați-mi voie să îl prezint câteva cuvinte. Pentru mine un principiu foarte important e cel de a avea o societate mai umană. Statele membre nu ar trebui doar să ratifice Convenția Națiunilor Unite privitoare la drepturile persoanelor handicapate și protocolul său adițional, ci ar fi de asemenea bine ca acestea să armonizeze o strategie europeană în favoarea persoanelor cu handicap. Și această strategie și a privitoare la Europa 2020 ar trebui armonizate cu legislațiile naționale. Trebuie să ne gândim și la problema fondurilor structurale, mai apoi trebuie să ne gândim și la pachetul uh, accesibilitate. În al treilea rând, trebuie să ținem cont de situația persoanelor cu handicap în, pe piețele publice. Și acum dați-mi voie să mă refer și la niște puncte sensibile reflectate în raportul meu. Trebuie ca strategia să fie una armonizată Raportul meu respectă structura strategiei europene pentru persoanele cu handicap. Prima preocupare se referă la e, integrarea persoanelor cu handicap în societate. Trebuie să valorificăm drepturile persoanelor cu handicap, pentru că e vorba de aproape 80.000 de persoane afectate de handicap în Uniunea Europeană, care trăiesc în Uniunea Europeană și trebuie să le ameliorăm condițiile de ocupare, de muncă. Trebuie să eliminăm discriminările care încă mai sunt întâlnite împotriva acestor persoane, trebuie să permitem un mai bun acces la comunicare pentru ele, avem nevoie de statistici unice, de o mai bună colectare a datelor, și trebuie să ne asigurăm și că este respectată egalitatea de șanse. Trebuie să anticipăm schimbările demografice pe viitor și să consolidăm accesibilitatea. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că și persoanele vârstnice uh, trebuie să se bucure de accesibilitate. Trebuie să investim în inovare pentru persoanele cu handicap pe viitor de asemenea, trebuie să luptăm împotriva sărăciei și în acest context să îmbunătățim și situația persoanelor cu handicap, pentru că printre persoanele cu handicap sunt mult mai mulți uh, săraci. Doresc să subliniez faptul că Parlamentul European a intervenit de multe ori în interesul sau în apărarea persoanelor cu handicap au fost adoptate mai multe rezoluții care au mi-au folosit la elaborarea raportului meu. Însă, în acest raport cer cu și mai multă hotărâre intervenții mai țintite, mai accentuate. Eu sunt și responsabil unei uh, organizații non-guvernamentale și țin mult la participarea ONG-urilor. Mm. Din luna martie am, uh, mă consult uh, cu aceste ONG-uri, primesc multe reacții din partea lor. Și mă bucură faptul că am avut contacte rodnice cu raportorii din umbră care sunt de acord să țină seama și să incorporeze și părerea ONG-urilor în acest raport, pentru că părerea ONG-urilor poate să-l îmbunătățească și pe baza celor spuse sunt convins că până la sfârșitul lunii iunie raportul meu va putea fi îmbunătățit și va putea satisface toate grupurile politice să satisfacă situația persoanelor cu handicap. Contez pe sprijinul dumneavoastră, dragi colegi. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc acum, doamna Bilgevičiūtė. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš esu paskirta socialdemokratų frakcijos šešėlinė. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt raportor din umbră din partea socialiștilor și democraților și aș dori în primul rând să îi mulțumesc raportorului pentru un proiect de raport foarte bine pregătit și pentru buna cooperare dintre noi. Ne-am reunit în repetate rânduri pentru a discuta proiectul de raport. Raportorul a menționat importanța sporirii mobilității pentru oamenii cu dizabilități. A discutat despre importanța de a înlătura toate obstacolele în calea, din calea oamenilor cu disabilități. Este foarte important acest subiect și trebuie să avem o strategie implementată privind dizabilitățile. Asta este nevoie să se facă și la nivel național. Permiteți-mi să fac câteva observații pe această temă. Principalul obstacol în, în, în calea integrării persoanelor cu dizabilități este rata crescută a șomajului în rândul acestei populații. Uh, Asta din cauza lipsei uh, voinței acestora de a participa la piața muncii. De asemenea, există persoane, uh, copii cu uh, dizabilități care nu pot să urmeze cursuri tradiționale din cauza că nu sunt adaptate programele școlare la nevoile acestora. Nici școlile nu sunt adaptate nevoilor copiilor cu dizabilități. Iată Acestea sunt uh, unele dintre principalele motive pentru care oamenii cu dizabilități sunt um, excluși. Exclu, uh, excluși da. Este nevoie să avem politici uh, corespunzătoare pe piața muncii, astfel încât oamenii cu dizabilități să fie încurajați să acceseze această piață angajatorii ar trebui să primească stimulente pentru a crea locuri de muncă pentru acest uh, segment de populație. Deci este nevoie să intervenim la nivelul bazei legislative care deocamdată manifestă prevederi discriminatorii. Vă atrag atenția asupra încă unui lucru. În continuare, nu avem uh, un post pentru uh, mediator pentru oameni cu dizabilități. Acesta ar putea reprezenta pe persoanele nevăzătoare, pe persoanele fără auz și așa mai departe, deci pe Așadar, ar trebui să ne axăm mai mult pe aspectul social al uh, oamenilor cu al dizabilităților. Există persoane care, deși au aceeași dizabilitate, pot să aibă nevoi diferite, posibilități diferite, statut diferit. O astfel de persoană poate să lucreze în uh, mediul rural, dar nu poate să beneficieze de servicii sociale. Acolo, prin urmare, va fi exclus din punct de vedere social, nu își va putea exercita drepturile. Familiile trebuie să beneficieze de asistența necesară pentru a crește copii cu dizabilități și pentru a educa. Trebuie să trecem de la asistența oferită în medii specializate la asistența oferită uh, pe plan local. Este nevoie să activăm fonduri structurale în acest sens, motiv pentru care statele membre ar trebui să investească într-o infrastructură pentru uh, persoane cu dizabilități. Trebuie să se ia anumite măsuri de securitate socială în acest sens și trebuie să fie acordate condiții de lucru optime pentru îngrijitori. Familiile trebuie să fie sprijinite, la fel și rudele acestor persoane cu dizabilități. Este important să oferim servicii adecvate de sănătate și condiții de trai adecvate acestor uh, oameni, oamenilor care trăiesc într-un mediu instituționalizat. Este important ca persoanele cu dizabilități să-și uh, exercite drepturile. În acest context, vă atrag atenția asupra unei probleme speciale. Politica de integrare din Uniunea Europeană și din statele membre este cât se poate de diversă. Și nu există consistență aici. Progresul înregistrat în acest domeniu este unul încet. De cele mai multe ori nu căutăm cauza excluziunii, ci căutăm uh, identificarea consecințelor excluziunii. Ideea este însă să încercăm în primul rând să înlăturăm obstacolele și apoi uh, să uh, tratăm problemele discriminării, excluziunii, uh, și uh, neangajării acestor persoane. Acestor persoane. Aș dori să vă ofer și un exemplu oferit de Asociația Nevăzătorilor. Există un uh, Există un parc de natați de a... Avem mica Europa la Bruxelles cu foarte multe exponate. Și anul acesta s-a anunțat că nevăzătorii nu mai pot atinge exponatele din mica Europa. Vorbim foarte mult despre acordarea accesului fizic pentru uh, aceste persoane și cum anume putem să acceptăm așa ceva când se întâmplă astfel de lucruri la Bruxelles. Vă mulțumesc! Köszönöm szépen, elnök asszony, magam is azok közé tartoztam, akik eh, Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am fost printre cei care au lucrat foarte mult uh, pentru persoanele handicapate. Sunt printre cei care au încurajat acest raport. Însă e clar că trebuie să evităm uh, capcana prin care am cere prea multe lucruri și am uh, dat dovadă de lipsă de realism. Și vreau să spun că raportul domnului Coșa evită aceste capcane, evită locurile comune, evită schemele convenționale. Eliminațiumente și de ugyanakkor megemlíti a... a dem- Pune accentul pe chestiunile cruciale, drepturile omului, nediscriminarea, és mint társadalmi befektetési lehetőséget tekinti a fogyatékos embereknek a, a, a problémáit, és mindezt de asemenea, se vorbește despre modul în care sunt interpretate problemele persoanelor cu handicap. Aceste pro- probleme sunt o ocazie de a îmbunătăți lucrurile și de a armoniza de asemenea legislația europeană în favoarea persoanelor cu handicap. În raport sunt propuse măsuri foarte utile, e un raport util care dă dovadă de realism, care e original, după cum vă spuneam, vă încurajez să îl sprijiniți și mă bucur de asemenea să văd că că au avut succes și consultările cu alte grupuri. Cred că ne putem mândri cu acest raport. Doamna Harkin, ultima persoană. Vă mulțumesc. Felicitări domnului raportor pentru acest raport. Așa cum a spus și domnul Eri, dumnealui de altfel a vorbit despre toate elementele. Doamna Lenens este raportorul din umbră și m-a rugat să intervin în locul dumneai ei. Deci, înainte de a îi spune comentariile, aș vrea să fac și un comentariu personal. Mă bucur să văd faptul că raportorul a pus lucrurile în contextul strategiei UE 2020. În acest context, îndemnul lui de la alineatul 9 unde se cer mai multe date privind handicapul și serviciile care au de-a face cu handicapul. E un îndemn foarte util. Dat fiind că unul din obiectivele noastre este să reducem sărăcia. Și știm că atunci când ai un handicap, ai mai multe șanse să suferi de sărăcie decât restul populației. De asemenea, poate că există posibilitatea de a avea o defalcare a acestor cifre pentru a obține niște informații foarte bune în legătură cu cei care au uh, un handicap și trăiesc și într-un, într-o situație de sărăcie, în cazul uh, inițiativei. Acum, în ceea ce privește pe raportarea din umbră, dumnea ei spune că această strategie mult așteptată uh, e binevenită pentru a face față discriminărilor și pentru a îmbunătăți accesul la bunuri și servicii. Cu toții avem interesul de a ne asigura că această strategie să fie uh, un succes. Populația e îmbătrânire peste tot și mulți dintre noi vom ajunge să suferim la un moment dat în viața noastră. Deci e important să avem bune practici și un cadru uh, care va fi din ce în ce mai relevant odată cu trecerea timpului. E important să nu dăm greș cu această strategie și să asigurăm un tratament egal pentru concetățenii noștri. De asemenea, comis de asemenea ratificarea Convenției UN, ONU e un pas în plus, deși 11 state membre au refuzat să semneze declarația leadership-ul și convingerea politică sunt necesare la Consiliu pentru a debloca lucrările, pentru ca toți cetățenii să se bucure de aceste drepturi și să aibă acces la bunurile și serviciile care sunt normale pentru noi, pentru restul. Avem directiva din 2000 privind egalitatea. Știu că în proiect se menționează o posibil, un posibilă lege europeană privind accesibilitatea pe care o salut, însă ar trebui de asemenea pe care nu o salut dacă neapărat, deoarece ar trebui întâi să ne concentrăm pe ceea ce avem. Profit de ocazie pentru a-i mulțumi domnule Coșa și colegilor de la Parlament, de la grupul european privind handicapul. Federația Europeană a publicat de asemenea amendamente la acest proiect și cer colegilor să, să analizeze aceste propuneri din partea Federației înainte de a face propriile sugestii. Domnule raportor, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru toate contribuțiile. Mi-ați confirmat faptul că mă aflu pe calea cea bună și vă mărturisesc că atunci când am început să lucrez la acest raport, aveam foarte multe idei, aveam o listă foarte lungă și deja ne-am dat seama că trebuia să implicăm ONG-urile în acest proces. Ne-am dat seama deja de la bun început că lista solicitărilor urma să fie lungă. Trebuia de aceea să identificăm obiectivele pe care le puteam atinge și să rămânem realiști, deoarece doar așa putem sprijini în mod util strategia europeană pentru persoanele cu handicap. Și aș vrea să vă dau câteva exemple. Cei care au luat cuvântul au evocat deja faptul că e esențial să respectăm drepturile persoanelor cu handicap. Aceste persoane au nevoie de respectul întregii societăți. Și a doua idee, privind uh, culegerea de date, eu cred că Uniunea Europeană nu va putea interveni în acest domeniu atâta timp cât nu are niște date uh, viabile în legătură cu persoanele cu handicap. Deci atâta timp cât nu știm câte persoane cu handicap trăiesc în fiecare stat membru, nu vom putea uh, să le ajutăm prin politicile europene. Cred de asemenea că schimbarea demografică e un fenomen foarte important. Acest raport <laughs> dorește să vă arată că sistemele sociale vor fi foarte împovărate. Asta deoarece vârnicii vor avea nevoie de servicii și prestări diferite. Eu dau o mare importanță faptului că atât mărfurile cât și produsele trebuie să fie întotdeauna accesibile persoanelor cu handicap și aici ajungem la achizițiile publice. Vom discuta pe larg despre asta, această chestiune și dacă îmi permiteți, aș vrea să mai menționez un lucru despre care nu s-a vorbit aici. Ar trebui să ne concentrăm și asupra ocupării. Să avem posibilitatea unor locuri de muncă deschise, să ne gândim de asemenea și la nevoia de protecție a persoanelor cu handicap, deoarece foarte multe persoane nu pot participa la o piață deschisă a muncii. Trebuie să, să le asigurăm niște locuri de muncă și trebuie să creștem de asemenea nivelul lor de pregătire. Colegii mei au spus că e un lucru important. Studenții cu handicap nu au acces la aceleași servicii în toate statele membre. De fiecare dată trebuie să poarte o luptă atunci când sunt înscriși într-o universitate. Eu cred că trebuie să investim în aceste persoane cu handicap, deoarece doar dacă investim în ele vor deveni competitive și vor putea lucra pentru a putea fi angajate, astfel își vor plăti impozitele și aceste impozite vor uh, reprezenta amortizarea investițiilor făcute de stat. Vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră, pentru contribuțiile dumneavoastră și aștept cu mare interes amendamentele dumneavoastră și sper să ne înțelegem în legătură cu toate aceste propuneri inteligente care vor fi luate în considerare. Vă mulțumim, domnule Coș. Proiectul dumneavoastră de raport va putea primi amendamente până pe 27 aprilie la ora 12. Dezbaterea va avea loc pe 24 mai, iar Raportul va fi adoptat pe 16 iunie, după ce vom avea uh, avizele de la Mediu, Cultură, Libe, Fam și Petiții. Aș vrea să vă atrag atenția acum, dragi colegi, asupra faptului că seara a avut loc trialogul, așa cum spuneam la început. E vorba de raportul domnului Kassler anul european al unei îmbătrâniri active. Am avut ieri un prim trialog care nu ne-a permis să încheiem negocierile, însă ne-a permis totuși să progresăm suficient de mult pe marginea unui număr destul de mare de puncte. În ceea ce privește dorințele votate de comisia noastră, ideea de a introduce noțiunea de cultură a îmbătrânirii active a fost acceptată de Consiliu. La fel, am putut introduce în text noțiunile de diversitate și de reafirmare a non-discriminării. Am obținut de asemenea și un acord privind definirea participanților la acest an european și am inclus acolo nivelul european, local și regional, deci ceea ce privește participarea. Pentru următorul trialog, care va avea loc pe 3 mai, trebuie să abordăm două chestiuni care nu sunt printre cele mai ușoare, însă sper să ajungem la un acord pentru a avea o primă lectură reușită în timpul uh, mandatului maghiar. Va fi vorba de titluri și liniile bugetare mm, care vor fi studiate în detaliu. Deci, iată informațiile pe care vreau să vi le dau. Ajung acum la punctul 20. Vă voi prezenta proiectul de aviz privind bugetul 2012. Vorba de definirea mandatului pentru trialog pentru Comisia Bugetară. E vorba de competențele care țin de Comisia noastră. Vă reamintesc că la bugete raportoarea este doamna Francesca Balzani anul acesta. Iar avizul pe care vi-l propun eu aici reia prioritățile Comisiei noastre pentru procedura bugetară 2012, așa cum a fost adoptate de coordonatori la o reuniune care a avut loc pe 10 martie. Cât despre conținutul avizului, e clar aici se reia cadrul general în care trebuie să se înscrie bugetul european și anume strategia 2020 care pe noi ne privește în ceea ce privește două obiective principale, deci evaluarea ratei de ocupare și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, pe de o parte și pe de altă parte cele trei inițiative far. Competențele noi pentru noi locuri de muncă, tineretul în mișcare și platforma europeană de combaterea sărăciei. Vă propun să insistăm de asemenea și să spunem că e foarte important ca bugetul, bugetele statelor membre să fie oarecum complementare față de cel comunitar, dacă vrem într-adevăr ca această strategie 2020 să fie o reușită. Propunem de asemenea să se pună accentul pe importanța resurselor, resurselor inovatoare care să ne permită să, cheltu- să finanțăm cheltuielile din domeniul social Punem de asemenea accentul, așa cum am făcut-o ieri, pe restructurarea întreprinderilor și pe inițiativele care trebuie luate în acest domeniu. În fine, în domeniile în care avem niște linii bugetare mm, clar alocate, cum ar fi utilizarea pentru progres sau Fondul Social European, le cerem autorităților bugetare să se asigure că aceste linii bugetare sunt suficient de bine alimentate și utilizate în condiții optime pentru a pune în practică prioritățile noastre politice. Un ultim punct, o adăugire necesară, dat fiind contextul politic nou în care apare acest buget, E vorba ca în parteneriatul cu regiunea mediteraneană, în parteneriat care acum se înființează, deci în cadrul acestuia vrem să se dea o atenție deosebită atât dialogului social cât și um, relațiilor care vor duce la apariția unor parteneri sociali care să poată negocia colectiv. Deci, de asemenea, punem accentul asupra pregătirii profesionale. Deci, iată informațiile mele, însă înțeleg că și două colegi doresc să intervină. Doamna Turinen. Thanks a lot, uh, Mrs. Chair. Uh, it's a uh, very... Mulțumesc, doamnă președintă. Este dificil să nu fim de acord cu această propunere. Eu cred că reprezintă foarte bine doleanțele comisiei noastre. În primul rând, se sublinează că acest buget trebuie să sprijine strategia Europa 2020. Pentru mine acesta este cel mai important obiectiv, fiindcă strategia deocamdată nu este prevăzută cu un buget și trebuie să umblem această lacună dacă vrem să atingem obiectivele finale. În al doilea rând, cred că punctul 10 cu privire la Africa de Nord este extrem de important și este foarte bine că tratăm acest subiect uh, în cadrul comisiei noastre. Apreciez asta. Cred că o să depun un amendament pentru a dezvolta puțin punctul 8 cu privire la Fondul Social European. Se sublinează că trebuie să utilizăm pe deplin acest fond pentru a, contraca, pentru a face față efectelor sociale ale crizei, de exemplu șomajul în rândul tinerilor, să sprijinim educația uh, și formarea profesională și să luptăm împotriva excluziunii sociale. Nu schimb, conte, uh, nu schimb conținutul, dar vreau să intru puțin în detalii în ceea ce este obiectivul final al acestui aliniat. Vreau să fac și o adăugire, nu știu dacă ține neapărat de competența uh, comisiei noastre, dar să adăugăm că în vremuri de restriște bugetare este important să analizăm noi uh, potențiale surse de venit, de exemplu, resurse proprii sau uh, uh, transact, taxa pe tranzacțiile financiare pentru a veni cu asemenea măsuri, astfel încât să sprijinim prioritățile din punct de vedere social și din punctul de vedere al ocupării. Deci nu știu, după cum am spus, dacă ține de competența noastră, dar putem să purtăm o dezbatere pe acest subiect. Știu care este termenul uh, limită, luna mai, este luna mai. Eu cred că vom avea un uh, acord perfect pe acest aviz extrem de bun. Mulțumesc! Madame Arkin, puis Monsieur Sarkas. Madame Arkin. Doamna Harkin și apoi domnul Sercas. Doamna Harkin, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu antevorbitoarea mea. Doamnă raportor, ați reușit într-adevăr să tratați uh, toate titlurile ce țineau de comisia noastră în avizul acesta. Doar câteva observații am de făcut. La alineatul 4 menționați că resursele trebuie să fie utilizate mult mai inovator, mult mai eficient în scopuri de durabilitate. Apreciez uh, intenția uh, raportoarei, dar cred că nivelul de inovare trebuie să fie unul optim pentru a atinge aceste rezultate. Apoi, în ceea ce privește procesul de follow-up bugetar, cred că unele restricții bugetare din anumite state membre vor face foarte greu un astfel de proces. Totuși, sunt, înțeleg intenția dumneavoastră. În ceea ce privește facilitățile de microfinanciare de la aliniatul 7, sprijin acest uh, aliniat, dar aș sublinia ceva mai mult potențialul pentru crearea de locuri de muncă. Consider că ar fi important să menționăm faptul că pot fi create micro-întreprinderi și așa mai departe. Vorbiți de asemenea și despre rolul fondurilor de ajustare la globalizare, pe care îl legați de o abordare comună în ceea ce privește restructurarea corporatistă. Sunt de acord cu această premisă, poate că ar, ar putea fi lărgită puțin. Am avut o dezbatere pe ultimul raport în ceea ce privește persoanele cu handicap și persoanele aflate în pragul sărăciei. Sunt de acord cu propunerea dumneavoastră și anume că uh, programele unii ar trebui îndreptate, zic eu, către uh, grupuri vulnerabile și către migranți, pentru că și migranții ar putea fi incluși aici. Oricum, uh, va trebui să milităm pentru ca acest, această idee să treacă. Domnul Sercas. Sí, señora președintă. Vă mulțumesc. Voi fi foarte subțin, deoarece practic sunt de acord cu ce s-a spus. Cumplen todos los mandamientos, no solamente algunos, eh? A, deci uh, nu știu dacă acestea sunt cele 10 Eu creo, señora presidenta, que la financiación está... Cele 10 porunci. Nu știu, sper să le respectăm. Eh, Va trebui să fim foarte atenți uh, și la cantitatea de resurse care vor fi mobilizate. Asta pentru a avea o inițiativă semnificativă în ceea ce privește obiectivele strategiei 2020. Deci, finanțarea trebuie să fie la înălțime. Asta e tot. Je peux que vous inviter à déposer un amendement en ce sens, chers collègues. Da, vă rog să înaintați un amendament. Stimate coleg, vă mulțumesc pentru comentarii. Dragi colegi, cred că acestea vor fi prezentate sub formă de amendamente la care ne vom gândi împreună. Un lucru nu am putut, un lucru nu am putut aborda deocamdată din cauza limitărilor pe care le avem cu toții. Însă aș vrea oarecum să vă spun ce se poate întâmpla în ceea ce privește crearea de categorii intermediare la fondurile de coeziune. Există nevoia de a finanța Fondul Social European. Deci eu nu aș vrea aici să existe niște vase comunicante care să funcționeze în detrimentul Fondului Social European. Și voi avea ocazia, cred, să mă exprim pe marginea acestui lucru prin amendamente. Vă mulțumesc. Termenul de amendamente e 5 mai. Discuțiile vor avea loc pe 24 mai și votul pe 25 mai. Încheiem acum acest punct de pe ordinea de zi și ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Îmi cer scuze colegei Edith Bauer pentru faptul că a durat atât de mult, însă așa sau organiza lucrările. Vă dau cuvântul, doamne Bauer, pentru prezentarea proiectului dumneavoastră de aviz privind absorpția fondurilor structurale și de coeziune, învățăminte uh, de tras pentru viitoarea politică de coeziune a UE. E un aviz pentru Comisia Regi. Vă dau cuvântul, doamnă raportor. szépen, megpróbálok rövid lenni. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu succintă, le sunt recunoscătoare colegilor care încă au mai rămas în sală. Accept toate criticile, deoarece acest aviz e departe de a fi complet. Deci nici măcar un sfert nu e aici. Însă știm că avem niște limitări în ceea ce vește textul de care trebuie să ținem cont. Fondul Social European va fi unul din instrumentele de punere în practică a strategiei de a strategiei 2020. Și nu e o întâmplare că dăm o atenție atât de mare acestui fond. Raportul și avizul meu se concentrează asupra problemelor care limitează utilizarea Fondului Social European. A merítés sokkal jobb is lehetne, mint ami... Știm că Fondul Social European uh... e important pentru foarte multe persoane, însă ar putea fi cu mult mai util. Hogy vannak olyan helyzetek, ami... Acest uh, raport pe care îl analizăm arată faptul că există situații în care persoanele care au cea mai mare nevoie nu primesc pregătirea necesară. În raportul doamnei Veronic Lope Fontanier se spune că fondul nu e suficient de vizibil. Da, asta pentru că lipsesc informații reale pentru utilizatorii atât real cât și potențial. Ar trebui de asemenea să accentuăm și preplățile, deoarece de foarte multe ori mici utilizatori, micile proiecte nu pot să pună banii pentru cofinanțare dinainte și adesea încercăm să reducem birocrația, deci și aici va fi important să facem asta. Și aș vrea să subliniez faptul că va trebui să ne concentrăm asupra um, follow-up-ului, asupra controlului, deoarece de foarte multe ori tot ce țin de contabilitate, de facturi, astea sunt bine controlate din aceste calcule și controle însă se vede că lipsesc, de exemplu, 3 eurocenți. Da, se controlează lucruri din punct de vedere al contabilității, însă rezultatul concret de foarte multe ori nu e controlat. Deci aici ar trebui să facem niște eforturi în ceea ce privește controlele. Cred că majoritatea problemelor uh, nu se referă doar la Fondul Social European, ci și la fondurile structurale. Va trebui să folosim regula 50 în acest context. Deoarece nu va trebui, nu ar trebui să descriem practic aceeași problemă din perspectiva fondului social, dar și din alte perspective. Deci, doamnă președinte, vă cer să aplicăm aici articolul 50 din regulamentul de procedură în mod mai flexibil și sunt sigură că vom găsi niște soluții bune. Da, vom vedea care sunt dificultățile Nu mi s-a spus că existau probleme la raportul dumneavoastră în ceea ce privește procedura. Doamna Hirsch. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și doamnei raportor. Sigur că se poate scrie mult mai mult pe tema Fondului Social European. Mă bucur însă că ați uh, ales acele puncte uh, care mereu sunt uh, discutate și la grupul nostru de lucru. Și adesea discutând cu uh, oamenii care au apelat la Fondul Social European, uh, vedem că procedurile implică multă birocrație, vedem că există întotdeauna mici asociații care nu au alt sprijin financiar și care au probleme în a obține banii inițiali. Dumneavoastră menționați toate aceste aspecte. Poate că va fi nevoie de mici adăugiri pe aici, pe acolo, în ceea ce a spus dumneavoastră cu privire la evaluarea rezultatelor, spre exemplu. Aici trebuie să vedem cum anume putem să găsim uh, posibilități de cofinanțare. Dar, per ansamblu, cred că abordarea dumneavoastră este extrem de bună, fiindcă ați subliniat și ați formulat deja temele principale Tocmai de aceea mă bucură faptul că putem să transmitem un semnal clar uh, comisiei în momentul în care vom avea uh, acest proiect care reprezintă opinia noastră. Mulțumesc, domnul uh, uh Ori. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Acest aviz enumerează succint toate problemele Eu mă bucur să văd atunci când avem niște rapoarte care nu vor să soluționeze totul, ci se concentrează doar pe niște probleme specifice. Vreau de asemenea să vă spun că am parcurs uh, un drum lung. Anul trecut am avut discuțiile privind strategia 2020 și aveam atunci impresia că întreaga politică de coeziune ar trebui să fie înlocuită de cu totul altceva. Dacă e să ne gândim la situația din trecut, se pare că acum am început să identificăm problemele în parte, am făcut foarte multe eforturi. Grupurile politice, deci, uh, au făcut eforturi care acum vor da roade încetul cu încetul. După părerea mea, acest aviz este util și salut acest fapt. Apreciez mai ales aliniatul privind nivelul de cofinanțare. Deoarece e adevărat că toate controlele contabile sunt foarte stricte, însă de foarte multe ori nu este controlat uh, rezultatul concret și de multe ori oamenii nu pot face apel la acest fond, deoarece constrângerile, mm, condițiile sunt mult prea stricte, mult prea birocratice, care îi descurajează pe utilizatorii potențiali. E nevoie de mai multă flexibilitate, deoarece situația poate fi diferită de la o regiune care e mai bogată din România sau Bulgaria sau față de una din Ungaria mai săracă. Chiar și în Franța, de exemplu, sunt regiuni foarte diferite. În insula Reuniunii, de exemplu, problemele sunt cu totul altele decât în Ile-de-France. Însă regulile sunt aceleași peste tot și nu întotdeauna sunt realiste. Vă mulțumesc foarte mult și o felicit pe Edith pentru raport. Merci. Madame Bauer, doamnă Bauer, doriți să interveniți? Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát igen, sok minden kimaradt a... Vă mulțumesc, doamnă președinte. E drept că nu am inclus multe lucruri aici. Aș fi vrut să vorbesc despre proiectele finanțate din mai multe fonduri, însă din păcate nu am putut să o fac. totuși e o, e o temă importantă în acest raport. Eu am încredere și mă bizui aici pe um, consultările pe care le-am avut la grupul de lucru. Acolo ni s-a spus că documentul comisiei va ține cont și de asta. Le mulțumesc acum colegilor pentru contribuții. Aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră și eu însă îmi voi înainta amendamente pentru subiectele care nu au fost incluse. Da, sperăm că toate constrângerile vă vor face să uh, intrați în cea a doua fază cu și mai multe amendamente. Amendamente care trebuie depuse înainte de 3 mai la ora 12 pentru a le putea examina pe 24 și 25 mai Pe 15 iunie examinăm amendamentele de compromis. Votul e pe 16 iunie. Comisia Regii va vota pe 21 iunie. La diverse nu avem nimic. Deci de aceea vă propun să ne revedem pe 24 mai la ora 9, la următoarea noastră ședință de lucru. O seară plăcută și le mulțumesc celor care au rămas până la sfârșitul reuniunii și le mulțumesc și interpreților.